So, dear colleagues, Stimați colegi, haideți să începem reuniunea cu adoptarea ordinii de zi. Vă mulțumesc. Am o serie de comunicări. În primul rând, uh, informații despre triloguri. Uh, a avut loc un trilog în 28 noiembrie Este era vorba de regimul secund, secundar pentru emisiuni, puterile autorităților competente și limbile. S-a mai înregistrat progres pe anumite probleme și aceste discuții au acoperit aprobarea cerințelor tehnice cu factorii care vor fi uh, Eh, edificați în notificare. Următorul trialog este prevăzut în această săptămână, în 7 decembrie. Procedurile și recomandările cu reuniunii coordonatorilor din 24 noiembrie, nominalizări, CCCTB PPE, CCCTB Socialiștii și Democrații, Uh, acorduri hibride socialiștii și democrații, uh, acorduri duble ALDE, ratingurile instrumentelor pentru insolvență PPE, absorpția pierderilor și capacitatea de recapitalizare pentru instituții de credit și de investiții PPE, absorpția pierderilor BRD-PPE, acesta fiind un pachet unic și revizuirea, revizuirea CRD, socialiștii și um, inclusiv TELAC, uh, capacitatea totală de absorpție a pierderilor, aviz uh, pe CETA Euro pe legea insolvabilității penale ALDE. Acestea sunt nominalizările la Brexit. Contribuțiile sunt așteptate în scris până în 10 decembrie. Secretariatul a fost solicitat să acorde informații suplimentare în legătură cu mm, politici, în legătură cu calendarul. S-a decis o uh, su- întâlnire suplimentară pentru decembrie 2017, subiecte pentru săptămâna parlamentară europeană 2017, Bahamas Leaks, care a urmat uh, alegerilor naționale. Sesiunea a doua, uh, Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și Serviciile Financiare. Va fi transmisă o scrisoare Consiliului Fiscal European solicitând o audiere. Coordonatorii au convenit să programeze uh, dialogul parlamentar în legătură economic, chiar după această reuniune, după aceea implementarea programului macroeconomic pentru Grecia, în ceea ce privește examinarea actelor delegate, ianuarie, februarie CRD, secretariatul va căuta timp suplimentar pentru MIFID și pentru spălarea de bani, precum și acte delegate. Veți găsi înscris o relatare mai detaliată în legătură cu aceste decizii ale coordonatorilor. Și, în final, în ceea ce privește raportul Gular, verzi au solicitat uh, uh, un aviz în legătură cu toate aliniatele, nu doar aliniatul 19. Amendamentele vor fi, amendamentele vor fi discutate în reuniunea din decembrie putem să trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Acum îi urez bun venit uh, domnului Marti Hetemaki, președintele Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică, ESGAP, organism care trebuie să ne dea o evaluare independentă a sistemului statistic european în ceea ce privește implementarea statistici, codului de bune practici în statistici reamintim rolul important pe care îl are prezentarea acestui raport SGAB vorbim aici și de integritatea profesională și răspunderea sistemelor statistice europene după cum vă amintiți, am avut o discuție și în cadrul grupului de lucru pentru asistență financiară cu domnul Gheorghiu și cu Rado Macher. SGAP a, urmat înde- a urmărit îndeaproape procedura de numire a noului director general al Eurostat, care va avea loc după pensionarea domnului Fatemaker. Acum îi dau cuvântul domnului Hetemachi pentru prezentarea sa. Vă mulțumesc și bun venit! Mulțumesc și vă mulțumesc pentru această ocazie pentru a prezenta raportul ESCAP Comisiei ECON. Consiliul ESCAP constă din șase membri, celălalt cinci membri sunt Martin Kutzban, fost președinte al Institutului Statistic Spaniol și Enrico Giovannini, fost președinte al Institutului Statistic Italian și fost ministru al muncii în Italia. Patricio O'Hara, profesor de statistici în Irlanda, Marius Profiriu, profesor de administrație publică în România și Günter Kops, fost director al Institutului German de Statistici. Ca și în anii anteriori, raportul ESGAP uh, vizează progresul implementării codului de practici. În acest an, ESCAP a acordat atenție specială către două probleme. Mm, anumite mm, surse multiple data, unele big data și cum se pot îmbunătăți uh, statisticile naționale. Vă mă voi restrânge la trei idei principale. În primul rând, la Consiliul ESCAP considerăm că codul de practici nu ține pasul cu provocările legate de utilizarea uh, surselor de date multiple și big data. Creșterea uh, Uh, economiei digitale a făcut ca uh, un număr foarte mare de informații să fie disponibile dintr-o serie de surse diverse. În mod foarte clar, aceste date trebuie să fie utilizate, însă trebuie să fim precauți atunci când aceste date sunt utilizate pentru statistici, statistici europene, unde comparabilitatea datelor este o cerință de bază. Din acest motiv, ESGAB recomandă evaluarea uh, surselor datelor și să se expliciteze referirile la uh, datele, surse de date multiple. O a doua provocare cu care se confruntă sistemul statistic european este să se mențină și să se îmbunătățească încrederea în uh, statisticile oficiale în momentul în care se pune sub semnul întrebării calitatea acestor date și utilizarea lor. Citim despre politica post-factuală în care uh, datele distorsionate sunt folosite pentru a folosi în scop politic Acum este posibil să se extragă statistici din date uh, pentru a susține o serie de afirmații, indiferent de calitatea statistică a acestor date. Acest lucru poate să ducă la mesaje conflictuale sau adevăruri uh, alternative care să ducă la neîncredere în statisticile, chiar cele oficiale. Așadar, ESCAP consideră că trebuie să se facă mai mult pentru a crește încrederea publicului în statisticile oficiale. În special, recomandăm ca autoritățile statistice să se angajeze mai mult cu societatea civilă pentru a util- promova utilizarea, pentru a promova valoarea datelor oficiale. Autoritățile statistice trebuie să fie pregătite să apere datele oficiale dacă acestea sunt folosite greșit în public. În treilea rând, uh, trec la evaluarea ESCAP în ceea ce privește progresul în legătură cu implementarea codului de practici. Eh, revenim la problema de numire și de demisie a directorului general al Eurostat, la care ați făcut referire dumneavoastră. Aceste aranjamente pentru numirile viitoare ale directorului Eurostat trebuie să fie specificate în texte legislative. Eh, criteriile de selecție pentru candidați trebuie să includă reputația lor profesională în eh, comunitatea statistică, și experiența în domeniile relevante misiunii Eurostat. M-am întâlnit în acest an cu doamna comisar Tyson pentru a îi comunica acest lucru. Ulterior, ESCAP i-a scris o scrisoare în legătură cu aceleași idei și bineînțeles că ne bucură faptul că Comisia a decis să urmeze o procedură deschisă de selecție pentru numirea noului director general al Eurostat. În ISS, în general, uh, s-a făcut progres bun în ceea ce privește implementarea codului de practici. ESCAP recomandă îmbunătățirea informațiilor disponibile în legătură cu costul statisticilor europene. Poate pentru a fi mai succint, închei și concluzionez că Raportul din acest an conține 60 de recomandări care se referă în special la provocările pe care le pun sursele de date multiple, importanța încrederii în statistici și implementarea codului de practici în uh, sistemul statistic european. Uh, mă opresc aici, domnule președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. pentru prezentarea dumneavoastră. Înțeleg că vă mulțumește acum procedura de selecție definită pentru Eurostat, pentru directorul general al Eurostat. După cum știți, și noi ne-am angajat în acest sens pentru a și am dorit să se respecte autonomia comisiei. Trec acum la colegi și întreb dacă doresc să intervină. Doamna Beres, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Domnule președinte, aș dori să revin la această problemă a desemnării Uh, succesorului domnului Rodmacher, pentru că acesta se va pensiona chiar în momentul în care a anunțat o propunere interesantă, în special în legătură cu aspecte care uh, ne interesează foarte mult, de exemplu statisticile din domeniul social, pentru a avea un echilibru mai bun între politicile economice și cele sociale. Însă revin la această procedură. Am, s-a modificat procedura. Comisia și Parlamentul sunt asociate în această procedură. Cum vedeți dumneavoastră direcția și independența Eurostat? Avem o dezbatere la nivel european, cât și național. Eurostat deci, nu există o separare foarte clară între Eurostat și Comisie, pentru că Eurostatul consiliază Comisia. Cum se pot separa foarte bine, cum se poate separa rolul Eurostat de rolul Comisiei și al Consiliului? Și cum se armonizează statisticile culese din statele membre. Așadar, cum vedeți această chestiune a independenței Eurostat? Cum, care sunt măsurile de protecție și cum va reuși Parlamentul să uh, supravegheze îndeaproape condițiile de, sub, de criteriile de nominalizare. După dumneavoastră, care sunt elementele cele mai sensibile în acest proces de nominalizare? În al doilea rând, vorbim și despre evoluția regimului statisticilor în Grecia. Am avut, uh, știți că avem un grup de lucru în ceea ce privește programul de asistență. Am avut o, dis- o discuție cu vechiul respons- fostul responsabil al uh, sistemului elen de statistici Aici uh, este vorba de un element de încredere în care Eurostat este foarte interesat. Așadar, dumneavoastră, SGAP, cum vede această evoluție? Aveți un mesaj special în legătură cu evoluția acestui sistem statistic din Grecia, ce mai rămâne de făcut și ce trebuie să examinăm în special noi ca uh, parlamentari. Thank you, and thank you for those very important questions. Um... Mulțumesc și pentru aceste întrebări. În ceea ce privește independența Eurostat, s-a discutat pe îndelung acest subiect când am avut prima criză a statisticilor în Grecia și s-a făcut propunerea de a se schimba statutul Eurostatului. Soluția finală a fost să existe multe controle în ceea ce privește independența Eurostat. Iar apoi regulamentul modificat 223 de către modificat de către Parlament a, fost, a jucat un rol foarte important. Chiar dacă procedura de selecție nu era consfințită în legislație, ideea de a alege directorul general al Eurostat pe baza unor criterii obiective, pe baza competențelor din domeniile relevante pentru Eurostat, se regăseau deja ceea ce mi-a dat mie ocazia să fac referire la ceea ce a fost regulament, a fost obiectivul noului regulament, și anume de a sublinia importanța pe care o acordă Comisia acestui proces. al noii legislații, care este, nu este totuși integrat în lege. În același timp, însă, exista soluția de a înființa ESCAB, iar acesta a primit mandatul de a supraveghea sistemul de statistici european, european în ceea ce privește institutele naționale de statistici și Eurostat, cu precădere La ora actuală, avem un sistem echilibrat cu sisteme de control care este evaluat anual. Anual evaluăm, deci, modul în care își desfășoară ESCAP, rolul său de institut statist- de statistici al Uniunii Europene. Vreau să vă spun încă un lucru. În momentul în care s-a discutat reforma, s-a înțeles foarte clar că institutele, că institutele de statistici, atât la nivel național, cât și Comisia, nu, nu pot să fie independente așa cum sunt băncile centrale, fiindcă fac parte din administrație. Dar ce putem face este să stabilim condițiile necesare necesare asigurării integrității institutului. Acum, în ceea ce privește Grecia și care este părerea ESGAB, noi am uh, dat mai multe avize în ceea ce privește statisticile grecești. Au existat evoluții favorabile. Însă mai apoi au, au reapărut uh, uh procesele împotriva fostului președinte al Institutului Statisticilor și doi colegi, pe baza unei folosiri abuzive de date care fusese validată de Eurostat. Ca îndeplinind cerințele europene întru totul. Pe noi ne-au îngrijorat aceste acțiuni în justiție, împotriva fostului director al Institutului de Statistică grecesc și cei doi colegi ai săi. Ce poate face Comisia Econ și ce putem face noi? Ce ați făcut deja este foarte important. Ați organizat audieri și ele sunt organizate spateri cu fostul director al Institutului de Statistică și cu domnul Vademacher. Deci, ați făcut publicitatea acestor subiecte. Aceasta este, să zicem, uh, puterea neoficială pe care o au instituțiile europene la, la dispoziția lor. și este important ca toată lumea să știe care este contextul acestui, uh, aceste chestiuni și care sunt faptele. Mulțumesc! Da, într-adevăr, am avut un schimb de păreri foarte important, foarte interesant, care a fost difuzat pe internet, deci a fost public. Am și eu câteva întrebări. Dumneavoastră ați făcut referire la reforme legislative, îmbunătățiri legislative ale cadrului statistic european. Regulamentul 223. Credeți că suntem acum mai degrabă în faza de punere în aplicare? Sau considerați că Ar fi importante și alte îmbunătățiri, actualizări ale cadrului, codului de conduită, alte măsuri ce ar putea fi luate. A doua întrebare. Ați vorbit Ați vorbit despre această post-truth policies și uh, evitarea denunțării unor uh, folosiri abuzive ale datelor. Cum considerați dumneavoastră că ar trebui să fie combătut această fraudă și, care, și cum să se asigure acest echilibru delicat, uh, dat fiind riscul uh, folosirii abuzive a datelor? Și în cele din urmă, puteți să-mi răspundeți sau nu, am o întrebare mai concretă în ceea ce este unii indicatori care se discută mai mult la nivel economic și care și intră și în discuția statistică. Contextul pre- predominant este cel economic. Noi vorbim despre îmbunătățirea, simplificarea regulilor fiscale și se discută, se discută foarte mult la Consiliu despre modul în care ar putea să fie definiți unii indicatori, de pildă deficitul structural. Întrebarea mea este următoarea. Am avut și un comentariu al BCE despre acești indicatori, care au spus nu-i folosim, fiindcă pot fi folosiți atât de diferit, încât noi pur și simplu nu-i folosim. Dar, din potriva, acesta este unul dintre pilonii cadrului fiscal actual. Ce părere aveți dumneavoastră de această dezbatere? Mulțumesc! Mi-ați adresat trei întrebări foarte importante. În ceea ce privește cadrul juridic, m-ați întrebat dacă acesta este potrivit și suficient. Părerea mea este că da, este suficient și adecvat. Există un echilibru potrivit în ceea ce privește obligativitățile juridice și cerințele. Dar m-ați întrebat ce părere am despre codul de conduită. Consiliul SCAB consideră că există nevoia de a actualiza codul de conduită, codul deontologic, dat fiind provocările noi care decurg din sursele de date multiple, acest big data, datele uriașe care există la ora actuală și modul în care este folosit, sunt folosite aceste date în statisticile oficiale pentru a avea statistici comparabile la nivel european. Acesta reprezintă o provocare pentru toate institutele de, st- de statistică, dar este cu atât mai importantă în Europa, această provocare, fiindcă pentru noi este foarte important să avem un acord în ceea ce privește acestor date, fiindcă foarte multe politici depind de date și de comparabilitatea acestora. În al doilea rând, ați adresat o întrebare cu privire la așa numita politică de după adevăr, post-truth politics, și ce ar putea să facă statisticienii în ceea ce privește această chestiune. Bineînțeles, uh, statisticienii sunt independenți întru totul în, acest, în această privință. Dacă îmi permite să dau un exemplu, s-a revizuit, s-au revizuit datele privind PIB-ul irlandez la începutul anului. Creșterea PIB-ului irlandez pentru 2015 a fost revizuită în sus, la 26,3%, iar um, acest lucru s-a făcut din anumite motive. Dar este limpede, atât la nivel european, cât și la nivel național, ar fi putut să fie oferite mai multe informații necesare, remergătoare, pentru a explica motivele pentru care a fost nevoie să se facă așa ceva. Iar apoi, dacă se prezinte numai faptele, fără să existe și o explicație aferentă a acestora, atunci nu ar trebui să ne surprindă faptul că oamenii nu au încredere în statisticile oficiale. S-ar putea să, se, să fie vorba despre un aspect general aici. De pildă, jurnaliștii ar dori să aibă mai multe informații în ceea ce privește contextul unor anumite statistici. Și există acest jurnalism al datelor la ora actuală, un așa numit jurnalism al datelor. Și în acest sens, ar putea să se meargă către o mai bună înțelegere a statisticilor și astfel să se consolideze încrederea în statisticile oficiale. E drept că încrederea în statistici nu este la nivelul la care ar trebui să fie în Europa. Iar acest lucru este extrem de dăunător politicii și politicilor europene, fiindcă foarte multe politici europene se bizuie pe statistici în Uniunea Europeană. În cele din urmă m-ați întrebat despre indicatori, mai ales uh, despre deficitul structural. Aș uh, dori să fac un comentariu, dacă îmi permiteți, chiar dacă nu ține de competența noastră a ESCAP, în mod direct. Există un raționament economic pentru folosirea deficitului structural. Politicile fiscale sănătoase ar trebui să țină cont de situația ciclică și de producția potențială a unei țări. Astfel încât există un raționament uh, solid în spatele folosirii acestui indicator în cadrul politicilor economice și așa cum ați spus și dumneavoastră, regulile se bazează recomandările politicilor se bazează de foarte multe ori pe acest indicator, pe deficitul structural. Deci cred că, într-adevăr, există motive pentru folosirea acestui indicator. Apoi, apar întrebări în ceea ce privește măsurătorile. Faptul că e greu să se măsoare acest indicator nu ar trebui să fie o scuză pentru politici neadecvate. Dacă există neajunsuri în ceea ce privește metodologia, atunci aceasta ar trebui să fie îmbunătățită. Și, în egală măsură, ar trebui să încercăm să le eliminăm. Există multe metodologii folosite în lumea întreagă în ceea ce privește măsurarea deficitului structural. De pildă, biroul uh, bugetului uh, Congresului American folosește o metodă care îmi place mie mai mult decât cele pe care le folosim noi în Europa. Dar asta este o altă poveste. Ce vreau să spun este că, la nivel conceptual, acest indicator este bun. Și dacă există o problemă de măsurătoare, atunci aceasta ar trebui să fie rezolvată, nu să se renunțe la acest indicator. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă întreb, dragi colegi, dacă aveți întrebări. Dacă nu, putem să încheiem acest schimb de păreri. Încă o dată vă mulțumesc! domnule președinte, pentru această ocazie extraordinară și sper să avem un dialog strâns și în continuare. Vă mulțumesc! Thank you. It's four. We can start, aren't we? So we can move to our point. Trecem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, studiul de creștere anuală pe 2017. Raportul nostru este domnul Höckmark, care și-a prezentat care își va prezenta proiectul de raport. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am avut deja în ceea ce privește acest subiect cu raportorii din umbră. Cred că acest document de la comisie și documentul nostru sunt foarte importante, fiindcă stabilesc cadrul discuțiilor și nu numai, și cadrul de acțiune, într-un modul în care Comisia se orientează în ceea ce privește aplicarea politicilor și regulilor existente. În primul rând, este important de știut faptul că în Europa avem creștere economică. Lentă, dar există. În egală măsură, acest lucru, acest lucru a fost făcut posibil de o politică monetară costisitoare ceea ce nu poate fi durabil. Această politică monetară a fost menționată și de președintele BCE, care a spus că nu se poate merge la nesfârșit, așa fiindcă aduce cu sine și unele riscuri financiare. Ceea ce înseamnă că creșterea economică pe care o avem este foarte fragilă. Este important să se pune în aplicare reformele necesare unei creșteri durabile pe termen lung și uh, reforme care să atracă investiții și să îmbunătățească competitivitatea economiei europene. Deocamdată, suntem mulți dintre noi de acord cu faptul că acesta trebuie să fie accentul pentru noi. Apoi, ajungem la discuția privind pactul de stabilitate, unde Comisia a lansat poziția fiscală în ceea ce privește o abordare, așa zis, mai flexibilă. Cred că aceasta va fi în centrul discuțiilor politice. În primul rând, aș dori să subliniez un lucru. Într-o perioadă de nesiguranță, este foarte important să nu subminăm cu o condiție necesară a stabilității economiei europene. E vorba de pactul de stabilitate. Dacă creăm nesiguranță în ceea ce privește pactul de stabilitate, vom crea și mai multă nesiguranță în ceea ce privește economia europeană. Domnule președinte, aș dori să subliniez aici că nu avem mai nevoie de mai multă nesiguranță în economia europeană, e ușor. Dacă ne uităm în jur, să ne dăm seama că avem nevoie de stabilitate care să ne fie oferită de pactul de stabilitate, dar, um, dar și de această stabilitate pe care o oferă pactul de stabilitate economiei în general. Iar dacă ridicăm sub semnul întrebării legislația pe care o avem la ora actuală și deschidem dosarul pactului de stabilitate, riscăm subminarea credibilității pe termen lung a creșterii și investițiilor europene. Iar dacă ne uităm la istoria recentă, ne dăm seama că deficitele nu au creat uh, stimulente economice sau creștere economică, ci din potrivă au creat, au adus cu sine deficite mai mari, poveri mai mari și nesiguranță sporită. Iar dacă dacă ar fi fost o soluție pentru economiile europene să stimuleze economiile prin deficite sporite, am fi asistat la creștere economică de alte proporții decât creșterea la care asistăm acum este limpede că avem suficiente deficite la nivelul economiilor europene, dar ce am constatat este că deficitele creează mai multe datorii, mai multe costuri, rate, rate mai mari la dobânzi și perpetuează structurile defectoase la nivelul economiei și creează o lipsă de competitivitate pe termen lung. Cu cât mergem mai mult pe acest făgaș, cu atât subminăm mai mult economia europeană. Dacă ne uităm în Uniunea Europeană, ne dăm seama că acolo unde statele membre au pus în aplicare reforme structurale și au consolidat finanțele publice, am asistat la creștere și la ocuparea forței de muncă, crearea de locuri de muncă. Și este foarte important să mergem în această direcție. Altfel, ne vom confrunta cu probleme din ce în ce mai mari. Știu că unii spun că cu ajutorul deficitelor putem pune capăt austerității. Eu cred că lucrurile stau invers, domnule președinte. În țările unde deficitele au uh, crescut uh, fără control, uh, am asistat până la urmă la măsuri draconice de austeritate, dar în statele membre unde s-a aplicat consolidarea fiscală, S-a creat uh, o platformă stabilă pentru investiții, creștere și noi locuri de muncă. Iar acest lucru poate fi constatat în unele state membre, deci avem o răspundere, după părerea mea, să menținem politice economice pe păgașul cel bun în ceea ce privește creșterea economică, altfel vom asista la, la austeritate sporită din cauza deficitelor crescânde. Și din alt punct de vedere, din punct de vedere juridic, lucrurile stau în felul următor. Avem structura legislativă necesară. Este deci de datorie Comisiei să se asigure că această legislație este pusă în aplicare. Nu e la atitudinea Comisiei să schimbe uh, legislația pe care o avem uh, în vigoare, ci este de datoria sa să le aplice. Uniunea Europeană este o entitate juridică, iar aceasta ține de credibilitatea noastră. Cred că trebuie să începem o discuție despre o bugetizare mai calitativă nu am înțeles niciodată, domnule președinte, de ce atât de mult spun că cele mai importante cheltuieli trebuie, trebuie să fie sub uh, acest procent de minus 3%. Este mai, mai bine să începem cu bugetizarea celor mai importante cheltuieli în ceea ce privește 100% din uh, venitul pe care l-au statele membre. Iar apoi, când se schimbă lucrurile, avem acest minus 3%. Dar nu înțeleg de ce bugetizarea nu se face invers. Și anume, întotdeauna cele mai importante cheltuieli sunt un argument pentru creșterea deficitului. Adică de ce se face așa? Eu cred că soluția este invers. Trebuie să creăm o răspundere comună, nu numai pentru punerea aplicare a legislației pe care o avem, ci pentru a ne asigura că putem avea reformele de care avem nevoie și să putem ajunge la consolidarea finanțelor publice de care avem mare, mare nevoie. Și vreau să vă mai spun un lucru. Din punctul meu de vedere, în ceea ce, și din punct de vedere al grupului meu politic, ar fi foarte important să ne asigurăm că Comisia își, desfă, își desfășoară rolul de gardian al tratatelor și a legislației existente. Aștept cu nerăbdare discuțiile cu raportorii din umbră. Vă spun uh, clar că o să avem discuții, fiindcă nu suntem cu toții pe aceeași lungime de undă, ca să nu spui mai mult. Uh, dar în același timp este foarte important ca Parlamentul European să salvgardeze legislația pe care a dat-o. Vă mulțumesc foarte mult! Very much. Mulțumim și noi. Le dau cuvântul raportorilor din umbră. Primul, în numele socialiștilor și democraților, doamna de Pereira. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc raportorului pentru toate comentariile sale. Sunt absolut convins că vom colabora strâns pentru a obține uh, compromisuri solide. Dar da, sunt de acord, mai avem multe de făcut dacă e să ajungem într-adevăr la un acord, la un compromis, uh, ținând cont uh, de diversele opinii care se regăsesc în sânul comisiei noastre pe tema aceasta deosebit de sensibilă. Dar cred că compromisul este posibil, l-am putut atinge și în trecut. Prin urmare, sper din tot sufletul că împreună vom ajunge la un document care să reflecte în final voința politică a Parlamentului European. În primul rând, uh, vreau să vorbesc despre situație. Suntem cu toții de acord că avem de-a face cu o creștere economică, e drept, fragilă și suntem de acord, de asemenea, că există mari diferențe la nivelul Uniunii Europene, în special la nivelul zonei euro. Ținând cont de acest, această situație, Comisia Europeană, iată, ne spune că trebuie să facem ceva diferit. În trecut, Parlamentul European a cerut investiții, creștere economică, convergență, există titluri cât se poate declare, dar iată că acum Comisia Europeană ne spune că politicile monetare trebuie să meargă în mână în mână cu alte politici, precum politica fiscală și politicile structurale, dar, în același timp, uh, Comisia plusează plusează spunând că de acum înainte accentul va cădea pe celelalte politici. Comisia spune că toate instrumentele fiscale, de convergență, etc., trebuie să fie folosite uh, pentru a se salvgarda această creștere economică. Iată, Comisia ne spune că politica fiscală trebuie să facă mai mult Iată, este un nou discurs al uh, băncii, al uh, Comisiei Europene, dar nu este până la urmă o recomandare nouă în dezbaterea europeană. Știm prea bine că Banca Centrală Europeană a dorit întotdeauna o întărire a rolului politicii uh, fiscale. Acum, Comisia Europeană vine cu o recomandare cât se poate declară, disciplina fiscală pozitivă pentru zona euro. De asemenea, Comisia a venit cu câteva sugestii în cifre în acest sens, 0,5% din PIB. Iată, o propunere concretă, o propunere politică care vine din partea Comisiei Europene. În acest context, trebuie să ne punem întrebarea următoare. Care va fi răspunsul politic al Parlamentului European la această propunere a Comisiei Europene? Dumneavoastră sugerați să spunem că da, luăm în considerare această propunere. Mie mi-ar plăcea o atitudine mai pozitivă din partea Parlamentului European în ceea ce privește această propunere. De ce? Pentru că această propunere se referă la adevărata problemă cu care ne confruntăm. Dacă vrem investiții, dacă vrem să punem capăt șomajului, atunci e clar că trebuie să avem o contribuție mai pozitivă a politicii fiscale. Comisia Europeană nu ne cere să renunțăm la pactul de stabilitate și creștere. Nu facem aici, nu alegem aici între creștere economică și deficite. Asta pentru că acum știm prea bine că putem obține rezultate pozitive făcând investiții. Austeritatea, într-adevăr, poate genera o serie de probleme în ceea ce privește țintele politicii fiscale. Iată, eu consider că această propunere trebuie mai întâi de toate să fie dezbătută în Parlamentul European. Nu trebuie să ignorăm această uh, propunere și trebuie să venim cu o, polit- o poziție politică pe tema ei. După aceea, Înțeleg toată discuția cu privire la cre- credibilitatea acestor reguli. Da. Cu toate acestea, eu nu cred că trebuie să facem trimitere la poziția Comisiei Europene cu privire la procedura de, de- de deficit excesiv. Această formulare face trimitere cât se poate de clară la discuția pe care am purtat-o în ceea ce privește neaplicarea de sancțiuni în cazul Portugaliei și Spaniei. Dar uh, măsurile politice ce vizează cele două state nu reprezintă o subminare a procedurii de deficit excesiv. După aceea, mai am două tipuri de, com- uh, de comentarii. În primul și în primul rând, investițiile. Comisia Europeană sublinează nevoia de investiții. Dumneavoastră, domnule raportor, cu siguranță sunteți de acord cu raționament, dar uh, ideea de investiții aici merge mână în mână cu planul de investiții pentru Europa. Și, din punctul meu de vedere, Comisia Europeană mm, ne explică în felul său că acest plan ar trebui să fie prelungit. Și și pe tema aceasta Parlamentul European ar trebui să se pronunțe și mai există și problemele sociale și converze, convergența. Uh, și pe temele acestea consider că Parlamentul trebuie să vină cu, un, cu o poziție clară, pentru că vorbim aici, da, despre creștere, dar și despre diferențe care până la urmă distrug uh, sistemul european. Acestea fiind spuse, sigur vom reuși să găsim o cale de compromis pe temele acestea. Și aștept cu nerăbdare dezbaterile ulterioare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele ECR, domnul Zile. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să încep prin a-i mulțumi raportorului. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului și pentru uh, prezentarea introductivă în care domnia sa spunea că, într-adevăr, există viziuni diferite în Parlamentul European. Da, acest text uh, reflectă situația din Uniunea Europeană, lipsa de creștere, lipsa de reforme structurale, lipsa de investiții, asta în unele state membre și toți acești factori generează până la urmă acest uh, ambient politic cu care ne confruntăm uh, de asemenea, salut cele spuse de raportor uh, în ceea ce privește amendarea Pactului de Stabilitate și Creștere și, uh, de asemenea, salut uh, um, trimiterile sale la rolul adevărat al Comisiei Europene. Dar dați-mi voie să vă atrag atenția asupra problemei cu care ar trebui să ne cont, uh, confruntăm în momentul de față. Este un, uh, este un elef- elefant până la urmă în sala noastră. Toată lumea recunoaște uh, importanța acestui factor în generarea de dezechilibre la nivel european. Este vorba despre deficit. Deficitul, uh, într-adevăr, uh, este o mare problemă pentru uh, unele state membre, dar în același timp și surplusul Uh, este o mare problemă. Iată, vedem că surplusul uh, crește în unele state membre, precum în uh, Germania. Și dacă tot vorbim despre deficit și ar trebui să o facem, ar trebui să vorbim și despre surplus. Să ne amintim că cu câțiva ani în urmă exista o serie de miniștri care vorbeau despre importanța dezbaterii problemei surplusului, care este, într-adevăr, un factor uh, Um, negativ la nivel european. Iată, dacă ne gândim la dezechilibrele macroeconomice, dacă le comparăm cu dezechilibrele de cont curent, uh, eu consider că trebuie să fim uh, sinceri și să dezbatem toate acestea. După aceea, da, investițiile sunt importante, important e ca investițiile făcute să fie corecte, important e de asemenea și distribuția investițiilor între statele membre. Avem o serie de programe de investiții la nivel european deja, dar, din păcate, nu putem să încurajăm uh, investițiile în toate statele membre, ceea ce e, o, e păcat. Uh, e vorba despre instrumente publice de investiții. Ei, aceasta fiind, acesta fiind statutul acestor fonduri, e clar că ar trebui să avem uh, un impact mai echilibrat al fondurilor de investiții în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Viernic, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport. Sunt încântată de, fapt, încântată de faptul că raportorul uh, ne prezintă un text echilibrat și țintit. La fel ca și raportorul, salutăm uh, raportul anual de creștere al Comisiei Europene. Într-adevăr, ne dorim acest tri, triunghi de măsuri care să genereze creșterea economică. Ah, dar mai există și alte domenii foarte importante din punctul nostru de vedere. Investițiile în ah, ticuri, ah, în cunoaștere, inovare, acestea ar trebui să fie în prim planul agendei de investiții. Europa are o șansă, iată, din acest punct de vedere în, în concurența sa cu alte state ale lumii. Dar pentru ca acest potențial să fie exploatat, e nevoie de investiții atât la nivel de state membre cât și la nivel european. Accesul la finanțe este crucial, în special pentru companiile uh, inovatoare. Dar cu toate acestea, în raportul anual de creștere, uh, Comisia concluzionează că aceste companii se confruntă cu probleme în ceea ce privește accesul la finanțare. Asta înseamnă că piețele noastre de capital încă nu funcționează cum ar trebui. Ar trebui să avem o punere în aplicare mai ambițioasă a Uniunii piețelor de capital. De asemenea, ar trebui să folosim și alte instrumente europene de finanțare, astfel încât să-i putem ajuta pe cei care au într-adevăr nevoie de ajutor. EFSI, de asemenea, ar trebui să financeze o serie de proiecte transfrontaliere, în special cele care vizează inovarea, cunoaștere, ticurile. Considerăm că ticurile sunt slab susținute EFSI în același timp ar trebui să financeze uh, proiecte esențiale la nivel european. În ceea ce privește competitivitatea, nu trebuie doar să ne întrebăm cum o putem spori. Trebuie să ne asigurăm uh, că competiția este într-adevăr una echitabilă. Dumpingul a pus în pericol creșterea noastră economică și locurile de muncă. Tocmai de aceea trebuie să creștem uh, competitivitatea și în același timp să-i sancționăm pe cei care practică dumpingul, pentru că dacă nu o facem, uh, uh, e ca și cum n-am face nimic. În ceea ce privește responsabilitatea fiscală și obiectivele strategice, raportorul vine cu o serie de idei cât se poate declare. Într-adevăr, Comisia este gardian uh, al tratatelor. Fără Comisia Europeană și fără acest rol al Comisiei Europene, Pactul de Stabilitate și Creștere își va, cre- va pierde credibilitatea. În același timp, însă, calitatea bugetelor este esențială la nivel național, dar componența bugetelor este, până la urmă, de responsabilitatea statelor membre. Suntem de acord că bugetele trebuie să fie mai raționale, dar uh, în același timp, Comisia Europeană trebuie să motiveze statele membre uh, să investească mai mult uh, din bugetele naționale pentru a stimula creșterea economică și locurile de muncă. După aceea, uh, marja fiscală a statelor membre. Aceasta trebuie să fie evaluată cu mare atenție, ținând cont de responsabilitățile pe termen lung. Comisia și raportorul au subliniat cât se poate de clar uh, pericolele cu care ne confruntăm datorită evoluțiilor demografice. Vom avea din ce în ce mai mulți bătrâni de îngrijit și cu toții vom trăi mai mult. Statele membre trebuie să reflecte aceste șocuri demografice în reformele lor la nivelul sistemelor de îngrijiri de sănătate și sistemelor de pensii. Tocmai de aceea trebuie să ținem cont de aceste șocuri demografice în calculul bugetului alocat celor două domenii, pensii și asistență de sănătate. Deci, Per ansamblu, susținem raportul uh, prezentat, uh, dar bineînțeles vom veni cu câteva propuneri de amendament. Mulțumesc. În numele GUE, Miguel Viegas. Tard. Mulțumesc. Bună ziua. Iau notă de ce s-a spus uh, cu oarecare îngrijorare că se vorbește în continuare despre pariatul, pari, pariul care se face pe niște lucruri care sunt banalități, austeritățile, până la urmă, uh, de fapt, uh, sunt ce? Un, uh, o redundanță matematică și, până la urmă, întrebarea care se pune, cine își dorește deficitul? Deficitul presiuni, în acest context de greutăți economice, trebuie sau nu trebuie guvernul să creeze deficit economic pentru a stimula cererea și pentru a redresa economia? Asta este întrebarea importantă. Nimănui nu-i place deficitul uh, în termeni generali. În ceea ce privește credibilitatea, sunt de acord cu faptul că trebuie să, că acest lucru este important acum, fiindcă criza credibilității monedei euro și a întregului edificiu de regulamente, directive și așa mai departe, decurge nu din atitudinea unei țări sau alte, ci din reali- reala aplicare a regulilor uh, economice încă de la începutul creării monedei euro, încă de la începutul creării pactul de stabilitate și stabilitate și cu aplicarea asimetrică a acestuia. Unora li se aplică regulile, altora nu. Se suspendă pactul în 2004 de către Franța și Germania, mă rog. Apoi a venit o austeritate care n-a fost deloc uh, rodnică, iar oamenii nu o înțeleg deloc, nu înțeleg nici în ruptul capului cum uh, se poate spune că pentru salvarea sistemului financiar să se creeze astfel de programe de austeritate care mm, și mai mult uh, nu rezolvă problemele. Iar uh, asta este până la urmă întrebarea care se pune și asistăm la un paradox, după părerea mea, și anume, situația Portugaliei ar trebui să dea de gândit, fiindcă după schimbarea coaliției, eh, raportului de forțe din octombrie din anul trecut, s-au anulat niște măsuri care au fost eh, impuse de Troică. Eh, s-a redus săptămâna de lucru de la, 30 la, de la 40 la 35 de ore, s-a, a crescut salariul minim, au scăzut impozitele, au crescut impozitele pe averi, s-a pus capăt programelor de privatizări și, în ciuda amenințărilor pres- și presiunilor constante, se spunea că o să, urma să se ducă pe apa sâmbetei Portugalia și nu, nu s-a întâmplat asta, nu, numai ce din potrivă. S-a depășit, s-a înregistrat creștere economică și aplicarea bugetului, executarea bugetului, demonstrează că s-a îmbunătățit deficitul. Bineînțeles, acest lucru, după părerea mea, ar trebui să dea de gândit, să ne face să ne gândim la această dogmă pe care reprezintă austeritatea. Fiindcă raportul pe care îl discutăm aici, după părerea mea, să merge mai departe în ceea ce privește această, acest fundamentalism al regulilor uh, pactului, uh, și uh, ridică în slăvi măsurile de austeritate, închizând ochii la realitate. Realitatea reprezintă consecințele aplicării regulilor uh, monede euro și majoritatea pe care, regulile pe care majoritatea țărilor nu le respectă, nu le îndeplinesc. Și chiar dacă lucrurile stau așa, mergem mai departe cu același refren uh, și nu ținem cont de ce ar trebui să se facă pentru, pentru relansarea investițiilor. Noi ne-am confruntat cu această problemă în Portugalia. În momentul în care nu este investiții, viitorul se pune sub semnul întrebării. Deci, ce să, ce să facem? Să avem uh, încredere în piață, în piață, în piețe de capital? Mm, mă rog, asta lasă de dorit să ai încredere în uh, comerț și în liberalizarea comerțului internațional și raportul uh, se referă uh, tocmai la aceste chestiuni care, după părerea noastră, nu și-au dovedit vreo, vreo, vreo importanță în ceea ce privește resursele. Se pune accent pe formele structurale, ceea ce privește piața muncii și așa mai departe. Deci, se vrea distrugerea statului și domeniului public în toate domeniile economice, sociale și mai departe. Și um, mine mă îngrijorează chiar propunerea de a include la punctul 20 o îngrijorare și, ezit, și ezitări în ceea ce privește folosirea instrumentelor în ceea ce privește deficitele existente. Uh, ce vrea atunci raportorul? Să se aplice sancțiunile? Asta vrea Parlamentul, asta este făgașul pe care îl urmează Parlamentul pentru a avea un consens în jurul acestui raport. Pentru mine această propunere e aproape o provocare. Mă rog. Dar mm, noi, uh, bineînțeles, uh, suntem, uh, nu suntem pe aceeași lungime de undă cu acest raport și, bineînțeles, punem accentul pe nevoia de a revizui în mod inteligent aceste chestiuni, uitându-ne la care este la realitatea din anumite țări și nevoile țărilor, fiind atenți la nevoia de a avea politici adecvate pentru situații specifice țărilor, pentru a avea într-adevăr o, o redresare care să Uh, fie în beneficiul tuturor țărilor, nu numai a unora. Și asta a fost una dintre principalele probleme cu care s-a confruntat Uniunea Europeană și care pune sub semnul întrebării credibilitatea întregului sistem este vorba despre vorba despre un proces de integrare care nu este neutru și nu este egal pentru toate țările, se pare că slujește interesele unor țări și, nu ale altora. Mulțumesc. Thank you very much. Muchas gracias. Vă mulțumesc. În numele verzilor, domnul Eichhout, FD, domnul Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat acest Uh, raport cu mare interes în legătură cu acest semestru. Este uh, în pregătire de trei ani. Cred că un lucru care este, se opune diametral cu viziunea noastră este linia legată de guvernanța economică. Am ascultat dezbaterea din plen de la Strasburg la ultima sesiune și am văzut câteva dintre întrebări puse de PPE și anumiți socialiști. Eu cred că în momentul de față avem nevoie să stimulăm creșterea reală și nu cea inflaționistă pe care o avem datorită subevaluării, subevaluării monedei euro. Pentru că foarte, foarte repede va, fi, va deveni foarte clar care sunt uh, neajunsurile politicile monet, politicilor monetare și va trebui să ne schimbăm uh, poziția. Așadar, mi se pare că este vorba de o măsură de campanie care să ajute campania PP-ului în Germania și în țările de jos, însă nu împărtășesc deloc aceste principii. După cum am spus, grupul meu se opune diametral în acestor uh, măsuri în loc să se ceară investiții publice care ar fi necesare în mai multe țări, vrem ca regulile cu privire la surplus să fie respectate în Germania, care are un dezechilibru macroeconomic poate cel mai mare din zona euro acum și poate există anumite motive pentru acest lucru. Anumiți economiști mai cinstiți uh, uh, cum ar fi Joseph Stiglitz, spun că zona euro nu este durabilă pentru că niciodată nu va exist, vor exista criterii de convergență corecte pentru o zonă comună monetară. Și nu înțeleg de ce continuăm cu acest proiect care va duce la dezechilibre mm, și mai mari în continuare și de ce ajungem la compromisuri între diversele partide și grupuri care susțin acest, acest status quo? Înseamnă că continuăm uh, ca și până acum cu reguli europene care se exacerbează până la urmă dezechilibrul între state și oameni și cetățeni. Lucrurile trebuie să se schimbe zona euro nu este sustenabilă din punct de vedere tehnic și politic, în special acum, pe timp de criză, când avem nevoie de răspunsuri rapide. Faptul că avem nevoie de investiții publice în anumite state, acest lucru ar trebui să fie, este necesar urgent, dată fiind situația uh, urgentă și dramatică. Vă reamintesc că 60% din italieni au votat împotriva guvernului italian care a aplicat reformele comunitare, dar fără să țină cont de impactul catastrofal al acestora, cum ar fi scăderea salariilor. A fost unul dintre primele, una dintre primele consecințe ale reformei um, legii salariilor. Trebuie să schimbăm această dogmă, altfel cetățenii vor vota forțele politice care vor o altă Europa. Și um, sper că asemenea rapoarte nu vor mai apărea în Parlamentul European. Nu a mai solicitat nimeni altcineva pe lângă Adam, vă rog. Cine mai urmează? Eu vroiam să intervin uh, acum uh, după antevorbitorul uh, meu, pentru că colegul italian spunea că pentru că guvernul italian are o problemă cu un referendum, raportorul nostru nu ar trebui să mai facă raportul. Deci, mi se pare foarte ciudat argumentul acesta, dar vreau să iau cuvântul pentru a mai spune și altceva. Și anume, uh, formulele acestea simplistice, precum uh, statul trebuie să investească mai mult, nu au vreo valoare. Dacă se fac investiții, trebuie să se facă investiții acolo unde ele sunt raționale și creează locuri de muncă. Noi putem spune, da, uh, măsurile noastre au uh, sprijinit proiecte de infra- infrastructură care nu au acest efect. Uh, și după aceea, trimiterea la situația Germaniei nu este suficientă pentru uh, a reflecta reformele necesare în diferitele state membre. Putem spune că uh, Germania are un anumit statut în momentul de față, dar uh, situația asta nu, nu a apărut așa dintr-o dată. Cu 50 de ani în urmă se spunea că Germania este bolnavul Europei, situație în care ar putea fi cata- intra acum Italia. Dar după aceea, în Germania s-au implementat o serie de reforme, reforme care poate au sporit competitivitatea statului german în comparație cu statele europene, dar și celelalte celelalte state ale lumii. Deci invest, ideea de a face investiții acolo unde ele sunt raționale nu este suficientă. Eu cred că avem nevoie de o analiză cât se poate declară cu privire la care sunt investițiile care generează creștere economică și locuri de muncă și în plus mai avem nevoie de reforme și în Germania și în celelalte state membre și asta neapărat. Doamna Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu acord o importanță foarte mare momentului în legătură cu Parlament, momentul în care Parlamentul European se pronunță în legătură cu evaluarea în ceea ce privește propunerile raportorului din acest an, poate că perspectiva și percepția sa în ceea ce privește zona euro, uh, zona euro până la urmă este o zonă exterioară, externă pentru el, dar Mai târziu poate puteți purta această conversație, deci cred că dacă raportorul nu se situează în interiorul economiei europene, de, și anume funcționarea zonei euro, uh, nu este foarte bine. Uh, și mă uh, îngrijorează că, nu se, că Parlamentul European nu spune nimic. De la bun început, uh, baza pe care lucrează mi se pare un pas înapoi comparativ cu progresele care au dus uh, în, în trecut la rezultate mai bune și care ne permit să examinăm situația din fiecare stat membru cu și capacitatea fiecărui stat membru de a respecta litera pactului de stabilitate, dar și de avea o abordare mai eh, flexibilă, care este una mai inteligentă și care să permită să avem o viziune de ansamblu a funcționării zonei euro, și anume introducerea unei poziții bugetare eh, scurtate a zonei euro. Trebuie să ținem cont că noi, ca și Parlament European, am Uh, ținut cont de um, inițiativele comisiei și cred că orice pas înapoi ar fi o eroare. Mm, am auzit, mai auzit de asemenea de la domnul Hockmar că anumite lucruri care sunt totuși puțin învechite atunci când spuneți că politica monetară și-a atins limitele. Dacă politica monetară și-a atins limitele, înseamnă că trebuie să folosim alte politici Dumneavoastră propuneți ca doar statele membre să preia ștafeta, punând în aplicare mm, politici de competitivitate și știți că dacă statele membre nu fac decât asta, atunci vom asista la o spirală a devalorizării interne între statele membre care nu duce niciunde. Eh, și riscăm din nou un risc, recesiunea. Așadar, aș dori să-i pun o întrebare raportorului. De ce am făcut planul Juncker și de ce toată lumea este de acord să renuim acest plan Juncker? Dacă este vorba de investițiile în, în Uniunea Europeană și în zona euro, nu credeți că pe lângă planul Juncker ar trebui ca Comisia în orientările pe care le acordă pentru funcționarea globală a economiei europene și, în plus, de la stat la stat, să țină cont de această necesitate. Vă mulțumesc, domnule Sant. Aș dori să pun o întrebare critică. Lucrați în cadrul într-un cadru care a fost uh, gândit și modelat pe experiența cel, celor întâmplate la începutul anilor 90. Nu cumva raport, consideră raportorul că ar trebui să avem o abordare mai critică, oare? Standardele economice, sociale, financiare ale anilor 90 se mai potrivesc ele oare realităților de astăzi? Nu, cumva avem nevoie de o critică radicală a ceea ce facem și a instrumentelor pe care le folosim. Oare acestea reflectă provocările cu care ne confruntăm și metodele prin care evaluăm situațiile cu care ne confruntăm? Oare acestea ne dau o imagine reală a ceea ce se întâmplă? și acum trebuie să procedăm pentru ca investițiile să fie promovate, locurile de muncă. Recent l-am primit pe guvernatorul Băncii Centrale franceze care ne-a spus că există o scădere a investițiilor, atât private cât și publice, și că nu știm de unde provine acest lucru. Nu credeți că poate ar trebui să ne gândim și la metodele pe care le folosiți? Acestea ar nu cumva reflectă re, realitatea neoliberală pe care o trăim sau poate niște concepte învechite de a vedea realitatea. Contextul de acum este foarte diferit de cel de, la începutul anilor 90. Globalizarea a progresat foarte mult și oamenii se tem că ceea ce facem noi nu reflectă îngrijorările și necesitățile lor. Continuăm cu idei care susțin funcționarea oligo- unui oligopol la nivel mondial. Tot ceea ce facem, tot ceea ce spunem, reflectă nu necesitățile cetățenilor, nu realitatea oamenilor de rând, ci realitatea oligopolurilor. Deci, nu consideră raportorul că a venit vremea să avem o abordare mai critică, nu în ceea ce privește rezultatele, ci în ceea ce privește perspectiva cu care privim lucrurile. Vă mulțumesc, domnule San alte intervenții, atunci, pentru a încheia dezbaterea, dau cuvântul din nou raportorului domnul Hockmark. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste observații și pentru întrebări. În primul rând, doamna Beres, planul Juncker există pentru că avem nevoie de mai multe investiții în Europa, însă nu cred că cineva de aici crede că am ajuns la nivelul uh, suficient de investiții în Europa, de la bugetul comunitar sau din finanțele publice. Avem nevoie de investiții private și pentru a avea asemenea investiții avem nevoie de stabilitate și de dobânzi mici și vă reamintesc uh, tuturor colegilor ceea ce s-a întâmplat atunci când am fost uh, foarte flexibil cu politica bugetară. Ce s-a întâmplat de la stat la stat și în majoritatea statelor. Uh, deficituri mari și un nivel mai mare de flexibilitate. Cu cât mai mari deficitele și flexibilitatea, cu atât mai mari problemele. Franța și Germania au uh, obținut un opt-out, ceea ce a creat probleme când deficiturile au crescut, nu s-au observat investiții mai mari. Vorbim aici despre realitate și câteodată și alteori de, despre teorie, dar dacă ne uităm la economia europeană, avem cel puțin 8 state membre cu deficite excesive, ceea ce nu a dus la investiții, nu a dus la creștere a dus la deficite și mai mari. Și a dus spre austeritate, pentru că până la urmă, dacă nu poți să finanțezi deficitul, ajungi la austeritate draconică și dacă vrem să ajungem la un consens și sper să putem să ajungem la un consens majoritar, avem nevoie să punem accentul pe ceea ce trebuie să facem pentru a face față concurenței globale și putem să facem față concurenței globale dacă îmbunătățim concurent, competitivitatea, inovarea din sectorul privat, pentru că știm că avem nevoie de uh, finanțare pentru economia globală, însă dacă pierdem controlul asupra finanțelor publice, atunci speriem investitorii și nu există amenințare mai mare decât sub, subminarea credibilității și stabilității economiei europene. Poate să spună cineva că am, am atins un efect uh, de stimulant cu deficitele noastre, dar când am rezolvat probleme, am văzut că se întoarce creșterea, am văzut uh, redresarea economiei. Și eu sper că vom putea discuta nu doar pactul de stabilitate, ci și reformele structurale. Pentru că nu putem să sperăm să scăpăm de aceste reforme structurale prin deficite mai mari. Aceste deficite mai mari au creat și probleme sociale. Bineînțeles, trebuie să discutăm uh, despre statele membre care au marjă de manevră și care pot să acționeze. Însă, suntem pregătiți să spunem piețelor financiare că nu mai vrem stabilitate, nu mai vrem reguli. În primul rând avem o legislație în vigoare, însă sper că vom putea ajunge la o discuție, discuție fructuoasă în legătură cu un buget de calitate care să permită investițiile suplimentare, reforme structurale care să atragă investiții. Însă trebuie să respectăm regulile pe care le avem, pentru că altfel subminăm stabilitatea. Vă mulțumesc pentru uh, politețe, doamna Beres. Deficitul nu este răspunsul. Vă mulțumesc, domnule Hockmark. În încheiere, vă reamintesc care este calendarul. Data finală pentru amendamente este în data de 14 decembrie la ora 12. După aceea, în 12 ianuarie discutăm amendamentele. Votul la Comisia Econ este pe, prevăzut pentru 6 februarie și în principiu se votează în plen în săptămâna următoare, 13 februarie. Alte întrebări? Nu, atunci am terminat acest punct și de vreme ce următorul punct este prevăzut la ora 5, facem o scurtă pauză și reluăm ședința la ora 5. Thank you.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 Good afternoon, dear colleagues. Bună seara, stimați colegi. Vă rog să trecem mai departe. Stați să-mi găsesc ciocănelul. Domnul Mato a luat ciocănelul. Vă rog să faceți liniște, stimați colegi. urez bun venit doamnei Elke König, președinte al Comitetului Unic de Rezoluție, la această audiere publică. Bun venit! Da, președinte König ne-a vizitat ultima dată în iulie pentru a prezenta raportul anual. Acum ne vizitează la scurt timp după publicarea programului de lucru pentru 2017 și, bineînțeles, într-un moment în care BCE lucrează din greu la planurile de rezoluție, dar și la uh, MREL. Uh, parte a pachetului legislativ uh, pregătit de către comisie Uh, și în ceea ce privește coordonarea între TELAC și MREL. Deci avem, avem foarte multe probleme importante de discutat. Îi dau cuvântul acum doamnei Elke König. And... Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Mă bucur să revin alături de dumneavoastră, parcă nu a... Mi se pare că ne-am întâlnit uh, de una zi, dar a trecut, uh, au trecut patru ani de la ființarea noastră. O să trec la subiect imediat. Vestea cea bună este că consolidăm treptat uh, organizația și fondul pentru rezoluție, fondul unic de rezoluție de peste 10 miliarde de euro de contribuții ex ante strânse, dar uh, să fim realiști, mai sunt multe de făcut uh, în anii următori, sau anul următor, mai bine zis anii următori, să, să trec de, direct la subiect. Vorbim despre misiunea noastră, am mai spus deja că noi suntem o organizație orientată către viitor, care se concentrează pe planificarea rezoluțiilor și vin astăzi la dumneavoastră direct de la o ședință executivă extinsă, unde am discutat planul de rezoluție al mai multor bănci pentru 2016. La ora actuală finaliz finalizăm prima rundă de planuri de rezoluție de care ne ocupăm și uh, ne bazăm uh, pe bună activitate a autorităților de rezoluție naționale din trecut și pe care au făcut-o în colaborare cu noi în acesta. Până la sfârșitul anului sper că vom avea uh, 70 de planuri de rezoluție adoptate și um, de la 30 de grupuri bancare, așa numite planuri de tranziție. Deci uh, o primă rundă de planificare mai ușoară, ceea ce înseamnă că am acoperit uh, um, o mare parte a acțiunilor noastre, ceea ce nu înseamnă totuși că, că ne-am îndeplinit uh, misiunea acest proiect este unul uh, plurianual, iar noi tocmai ne-am început activitatea. Așa cum a spus unul dintre angajații noștri, este un, vreo de un proces, de un produs. Ce înseamnă asta? Că tocmai am început să identificăm obstacole uh, și în ceea ce privește aplicarea strategiilor de rezoluție și am început să instituim cerințe minime pentru fonduri proprii și uh, și răspundere proprie, va trebui anul viitor să facem progres în ceea ce privește strategiile prefer- preferate, va trebui să fim mai exacti în ceea ce privește instrumentele noastre și în ceea ce privește identificarea funcțiilor critice, precum și obstacolele de conținut. Una e să spunem că asta trebuie să fie o strategie de salvare ascunsă sau alta e să să spunem, așa funcționează lucrurile și aici există o anumită piedică. Instrumentul nostru pentru 2017 este, obiectivul nostru este să avem plan pentru toate băncile de care ne ocupăm și să ajungem la operaționalizarea strategiilor noastre pe lângă, bine, dacă avem timp, pe lângă asta e nevoie de stabilirea de sisteme interne pentru a ne asigura că în cadrul structurii noastre noi ne ocupăm de toate băncile și toate planurile noastre în mod consecvent. Am spus deja că această planificare înseamnă aceste nivele EMRA, despre care a vorbit și președinte, Acestea sunt foarte importante pentru rolul nostru de autoritate de rezoluție în Uniunea Bancară. Uh, Emerald reprezintă elementul cheie pentru a ajunge la rezoluția băncilor. Doar stabilind un astfel de nivel adecvat ne putem asigura că băncile au uh, capacitatea de absorție a pierderilor suficiente și și asta pentru a permite autorităților de rezoluție să protejeze în mod eficient funcțiile economice critice fără folosirea banilor contribuabililor. Uh, nu există o măsură unică, aceste nivele trebuie să fie susținute de decizii bancare bazate pe strategia de soluție bancară a acelei bănci. Încă o dată subliniez importanța uh, acestui nivel MREL uh, și pentru care permite autorității de rezoluție să dea dovadă de discreție în ceea ce stabilirea acestui nivel și, uh, folosesc, și o să spun acum un lucru care enervează pe unii și anume că uh, acesta reprezintă numai puțin la sud din 8% din uh, uh, pasive și la un nivel uh, puțin mai mare va fi necesar pentru cel mai mari bănci din, din semnul bancar. Vă rog să nu uitați că acest uh, nivel de 8% este nivelul care s-ar putea folosi și în fondul de rezoluție și nu cred că nimeni dintre, niciunul dintre noi își dorește să fie uh, în poziția de a-și da seama, în momentul în care se începe rezoluția, că nu există suficiente fonduri de salvare. Am uh, publicat niște cifre săptămâna trecută, care poate vă interesează, în ceea ce privește șantioanele băncilor pe care le-am analizat noi până acum. Am avut uh, o, o inventariere foarte amănunțită și uh, am analizat structura pasivelor și am pus la punct o definiție foarte clară a solicitărilor cerințelor minime pe baza actul, actelor delegate care a intrat în vigoare în luna septembrie. Și ne-am bazat pe această primă inventariere, deci uh, vă rog să țineți cont de acest lucru, că este prima inventariere și am constatat numai în două cazuri uh, că acest procent de 8% ar fi reprezentat o solicitare obligatorie care ar fi fost un dezavantaj. În celelalte cazuri, 8% este mai puțin decât Uh, ce se cere băncilor să dețină la nivelul fondurilor prin actele delegate. Deci în 2017 va trebui să ne ocupăm de acest nivel, nivelul acestor MREL și asta înseamnă că trebuie să trecem de la nivel de grup la nivel de entități în cadrul grupurilor bancare. Trebuie să ne ocupăm de calitatea acestor, acestui nivel care, se, uh, care decurge la nivelul coordonării. Trebuie să discutăm și despre uh, Uh, localizarea acestora în uh, grupul bancar, la nivelul filialelor sau la nivelul holdingului și un comentariu scurt în ceea ce propunerea comisiei. Aceasta este binevenită, fiindcă oferă claritate în ceea ce privește calea de urmat. Comisia cel puțin uh, dorește să aplice capacitatea de absorpție a pierderilor și să o integreze în legislația europeană. Iar în momentul în care analizăm acest text, Uh, un lucru este foarte la spus și industrie, că uh, EMRA nu sunt uh, întoarse cu susul în jos și nu sunt nici eliminate, ceea ce deja, mm, poate unii își doreau să dispară acestea, dar pentru noi acest uh, lucru, după o primă lectură, uh, propunerea subliniază importanța EMRA și pentru rezoluția băncilor și în continuare analizăm cu, uh, cu mare atenție propunerea uh, fiindcă documentul este voluminos și trebuie citit din scoarță în scoarță, noi suntem implicați în acest proces, mai ales în ceea ce privește posibila aplicație a pilonului 1 la GSIPS și mai departe, fiindcă mai avem și un al doilea nivel care este la fel de important în Europa și apoi analizăm și la nivelul politicilor, punerea aplicarea aplicare a acestora, iar aici revin la ce am spus inițial, încercăm să ne asigurăm că flexibilitatea necesară pentru rezoluția, pentru autoritățile de rezoluție este asigurată pentru a avea, într-adevăr, un instrument eficient pentru rezoluția băncilor. Oricum, până la finalizarea acestei propuneri de către colegiuitori, deci inclusiv dumneavoastră, bineînțeles, cadrul legislativ actual este în vigoare și noi trebuie să-l respectăm. Și, în final, vreau să vă spun uh, că um, știm foarte clar care sunt provocările în ceea ce privește respectarea acestor obiective Emerald pe unele plăți sau pentru unele bănci și, bineînțeles, ținem cont de acest lucru până la urmă. Până la urmă, în ceea ce privește aplicarea Emerald, trebuie să existe un regim de rezoluție mai puternic și mai credibil și uh, bănci mai puternice și mai credibile decât avem la ora actuală. Uh, iar acestea fiind spuse, trebuie totuși să spunem că băncile noastre sunt totuși puternice, uh, ideea este însă să le îmbunătățim. În general însă există mai multe subiecte care ar trebui să beneficieze de atenția noastră, trebuie să ne ocupăm de pregătirea pentru rezoluție, să ne ocupăm de cooperarea cu partenerii noștri E vorba de SSM, comisie, cu care colaborăm, bineînțeles, foarte bine, dar trebuie în egală măsură să o îmbunătățim zilnic pentru a ne asigura că procesul va fi lin. În egală măsură, poate ați văzut acest lucru, am um, făcut uh, un, un exercițiu de criză, să spunem așa, care includea și Marea Britanie și SUA pentru a putea să ne asigurăm că dacă o bancă din afara zonei euro sau chiar din afara Europei, dă faliment, uh, să, să putem anticipa reacția și invers. Acest lucru a fost foarte important pentru activitatea noastră. Și va trebui să luăm contact cu autoritățile de resort din țări terțe, fiindcă băncile nu se opresc la frontierele zonei euro. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să mai adaug uh, câteva lucruri în ceea ce privește EDIS, cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare, care este în continuare în derulare. Și am spus întotdeauna că trebuie să existe un, un sistem de rezoluție al băncilor și un sistem de garantare a depozitelor care să funcționeze, care este mai mult decât o cutie de plată, după părerea noastră, și în egală măsură un sistem de insolvabilitate eficient și eficace pentru, a, pentru luarea deciziilor e nevoie de acest acest uh, triunghi decizional, nu s-a schimbat nimeni, nimic, și Comisia a început să se ocupe de subordonarea statutară, de analizarea acestui subiect, cu care am fost întotdeauna de acord, am văzut să există întotdeauna o soluție armonizată fiindcă lucrurile acum nu sunt armonizate, cu cât avem o ierarhie clară, cu atât mai bine. Deci vom avea o soluție europeană. Aș vrea să vă mai spun un uh, lucru care nu ține de noi, este vorba despre lichiditățile. Lichiditățile sunt un subiect important de în procesul de rezoluție și noi aici colaborăm mai ales uh, cu Banca Centrală Europeană pentru a ne asigura că există soluții foarte clare. Și acum închei cu asta, vorbindu-vă despre fond, am strâns 10,8 miliarde Transferurile pe 2015 au fost toate finalizate și pe 2016 contribuțiile pe care le-am strâns noi sunt deja în fond și procesul pentru 2017 a fost demarat deja. Știm cu toții că procesul nu este deloc ușor și facem tot ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți transparența și a face sistemul mai previzibil pentru industrie, bineînțeles, în granițele fezabilității. Suntem gata, deci, să ne ocupăm și de, și de elementul backstop în momentul în care se va considera că e momentul potrivit și o să mă opresc aici, fiindcă încă o dată mi-am depășit timpul de vorbire, fapt pentru care îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult! Ați avut multe subiecte de discutat, bineînțeles. Începem acum cu runda întrebărilor Vreau să vă spun uh, că o reuniune Econ comună va avea loc joi la 8.30 pentru a vota privind uh, actul delegat cu privire la lista neagră. Este de langere cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Cănic, pentru prezență. Eu nu am uh, numărat de câte ori ați venit, așa cum ați făcut dumneavoastră, dar întotdeauna sunteți disponibile și veniți să ne vedeți pentru lucruri pentru care vă mulțumim. Vă mulțumesc și pentru raportul anual. Vreau să vorbesc despre pachetul de reducere a riscului. Ați spus deja câte ceva despre TILAC, Amiral, dar uh, aș vrea să ne spuneți care sunt modificările articolului 55 la BRT și propunerea privind ierarhia. Deci întregul pachet, inclusiv Emerald și TLAC, ce părere aveți dumneavoastră despre toate acestea și credeți că este suficient? Apoi, în ceea ce vede DGS, uh, ajustarea DGS în contextul MRL, puteți să ne spuneți cum se folosește această ajustare DGS în momentul în care stabilesc aceste nivele, nivele MRL? Și ne puteți da un exemplu, știm, totul, știm cu toții poate cum funcționează teoretic, dar cum funcționează după dumneavoastră practic acest lucru și apoi dacă uh, DGS devine creditor în procedura de rezoluție, puteți uh, clarifica cum uh, ar funcționa această procedură. Știți prea bine că eu mă ocup de EDIS și noi încercăm să creăm sistemul, dar după aceea ar trebui ca banii să se întoarcă în sistem. Întrebarea este cum să faci acest lucru. Și o întrebare mai ușoară după referendumul din Italia, care sunt, după părerea noastră, riscurile în Italia? O întrebare scurtă pentru final. Mulțumesc. O să încerc să vă răspund uh, de la sfârșit către început pachetului de reducere a riscurilor, articolul 55, așa cum am spus înainte. Și trebuie să vă spun că noi analizăm în continuare pachetul. La, în ceea ce știu, articolul 55, am uh, spus întotdeauna că trebuie să se clarifice faptul că articolul 55 a fost uh, prea cuprinzător la nivel formulării, iar acum trebuie să vedem dacă nu cumva este prea restrictiv sau dacă este potrivit mai. Există și alte tratate în ceea ce privește recunoașterea transfrontalieră. acestea Uh, nu mai, este, nu mai este necesară sau este chiar imposibil și trebuie să se justifice acest lucru. În ceea ce privește subordonarea, uh, cei care m-au mai uh, auzit vorbim despre acest lucru, știu că avem nevoie despre o, despre o soluție europeană care să, să se rezolve problema rapid. Propunerea care a fost făcută acum este asemănătoare propunerii juridice franceze, ar lăsa în viață alte propuneri, dar este o propunere care va fi mai uh, lungă, va dura mai mult timp și va dura ceva până se va constitui această capacitate intermediară. Uh, dacă după mine nu putem avea, nu putem avea niciodată suficiente resurse, dacă avem o idee mai bună, lucrurile ar fi mai bine, dar cel puțin asta e un pas în direcția cea bună, după părerea mea. Uh, Ajustarea DGS uh, răspund foarte rapid, altfel echipa mea o să intre în panică. Haideți să răspundem în scris, vă deranjează dacă răspundem în scris, fiindcă uh, am început să ne ocupăm de asta uh, doar recent și nu vreau să vă spun o prostie aici, asta vă să vă trimit răspunsul în scris, în ceea ce este Italia. Da, acesta a fost un referendum politic. Piețele sunt calme, la ora actuală și nu vreau să fac o legătură neapărat cu activitatea noastră de zi cu zi. Mulțumesc! Paul Tang. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc, doamne König. Aș putea să vă adresez multe întrebări, dar o să mă refer numai la două în ceea ce privește schema de asigurare. Ați spus că mutualizarea nu uh, afectează eficiența propunerii comisiei, așa cum arată comisia în uh, analiza efectul, efecturilor, efectului. Aceeași analiză spune că Uniunea Bancară se bazează pe fonduri complet mutualizate și cum, sta, cum, stăm, cum rămâne cu fondurile mixte naționale și europene în etapa numărul 3, care este părerea dumneavoastră? Și în al doilea rând, în ceea ce privește privește plafonul de la pilonul 3 în care se spunea că fonduri vor fi trans, transferate de la, la, de la că, că vor exista transferuri de la curțile de, co, de conturi naționale la Curtea de Conturi Europene, dar uh, Într-un raport recent al Curții de Conturi uh, se vorbește despre acest plafon de audit. Cum, ce părere aveți dumneavoastră despre acest plafon de audit, atât la pilonul 1 cât și la pilonul 2? Nu mi-a adresat întrebări deloc ușoare. Între ceea ce este DGS, am citit uh, raportul uh, și pot să vă spun că noi nu avem o părere în acest sens. Pentru pilonul nostru, noi avem uh, această direcție foarte clară pentru mutualizare pe perioada de 8 ani pentru fondul de rezoluție unic, iar discuțiile care uh, încep acum se referă la posibilitatea de a trece de la facilitatea de creditare la un, la un backstop unic. Am citit studiul de impact care spune foarte clar că mutualizarea de plină are un impact, dar că soluția în comparație cu DGS ajunge la aproape la același rezultat și am ținut, deci am luat notă de acest lucru, dar, dar este vorba de programul de lucru și cum, cum puteți să avem o contribuție, puteți să aveți o contribuție fără să aveți și o părere. Am o părere foarte clară că trebuie să avem un program de reasigurare, în primul rând, și în, în raport uh, există unul foarte bun de a trece de la de la o consolidare a nivelului național. Noi am discutat întotdeauna de o consolidare a nivelului național, că paybox-ul este o funcție de la aceste măsuri alternative, așa numite măsuri alternative. Transferul depozitelor către o altă instituție reprezintă o, posibil, o măsură în momentul în care ne uităm ce fac colegii noștri din afara Uniunii Europene, care, bineînțeles, cu oricare limite poate fi o soluție mai bună sau mai eficientă, să vedem. Asta ar fi un domeniu al contribuțiilor și celălalt domeniu reprezintă consolidarea unui sistem european uh, pe, pe etape. Dar eu uh, am luat notă și de raportul Comisiei Europene, iar în ceea ce privește cealaltă chestiune am luat notă și eu de raportul Curții de Conturi. Trebuie să ne dăm seama aici că există o diferență între SSM ca parte a BCE și noi ca agenție la Bruxelles discutăm deocamdată și cu uh, Curtea de Conturi și au început uh, să facă și un uh, audit al prestației și uh, vorbim acum și de posibilitatea de a evalua datele instituțiilor, ceea ce s-a întâmplat până acum, dar altfel e același dreptul ca o curte de conturi europeană. Sper că v-am răspuns cel puțin cele de-a doua întrebări. Mulțumesc, nu văd vorbitor din partea ECR. Prin urmare, îi dăm cuvântul lui CV Gular. Bună ziua, doamnă König. Voi pune întrebarea în engleză. În ultimul pachet al Comisiei, Comisia propunea ca băncile străine să constituie holdinguri europene. Considerați că propunerea aceasta este una fezabilă, utilă? Uh, sau cum credeți că ar trebui să reacționeze Parlamentul European la această propunere pentru a vă ajuta pe dumneavoastră? Bună seara, mai întâi de toate. Din nou vă voi spune că suntem în cursul evaluării acestei propuneri, dar în esență, ideea de a avea un punct de intrare între ghilimele, în Europa sau în zona euro are un sens. De ce? Pentru că astfel putem spune care e structura și care e uh, nivelul de conducere, pentru că altfel am putea avea diferite entități prea mici Uh, care s-ar putea să nu ne atragă atenția în mod deosebit. Prin urmare, cred că în principiu nu sunt împotriva propunerii, dar trebuie să o analizăm în detaliu. Mulțumim, Fabio De Masi. Bună ziua, doamnă Kenich. Spuneați uh, că aveți impresia că ne-am uh, întâlnit mai de ună zi și eu am exact aceeași senzație ca și dumneavoastră și, prin urmare, îmi cer anticipat scuze pentru întrebarea pe care poate voi fi pus-o chiar de, un, de ună zi. Ați fi de acord cu o fragmentare a diferitelor activități bancare, ale diferitelor entități bancare, o fragmentare care după aceea se ducă la contribuțiile la fondul de unic de rezoluție. Uh, și după aceea, în ceea ce privește Basel 3, considerați că propunerea cu privire la output flows și uh, propunerea cu privire la uh, diferitele noi uh, modele de rezoluție uh, bancară sunt, sol, sunt fiabile sau considerați că Basel 3 și 4 vor reprezenta um, până la urmă încă un punct negativ pe care băncile europene vor trebui să-l înghită în comparație cu băncile uh, americane. Și după aceea, o întrebare legată de Italia. Dacă ar fi să recomandați ceva guvernului uh, italian, ați propune o rezoluție sau o recapitalizare a băncii Montepaschi? Prima întrebare, mai întâi de toate. Mm, nu cred că am uh, da detalii cu privire la tipurile de bănci. Dar pe site-ul nostru avem o serie de informații pe care le voi transmite comisia dumneavoastră, o serie de informații cu privire la analize făcute pe factori de risc și uh, mai avem și uh, detalii suplimentare în funcție de statul membru. Noi încercăm să nu identificăm, să, să nu devoalăm până la urmă identitatea unei bănci prin uh, lucrurile pe care le punem pe site-ul nostru. Deci este, este o limitare pe care trebuie să, de care trebuie să ținem cont, dar vă vom transmite aceste detalii. După aceea, bază 3, 4 sau cum vreți să-i spuneți, uh, ține de domeniul supraveghetorilor. Nu vreau să-mi vâr nasul în această oală. Dar, într-adevăr, cred că modelele interne ar trebui să fie analizate și există capitole în care modelarea aceasta nu are neapărat uh, vreo rațiune. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să ne, pre, să ne grăbim, să ne precipităm. Prin urmare, Asta înseamnă că nu trebuie să revenim la un model care, reprezint, care stimulează până la urmă riscurile, pentru că asta ar periclita sistemul și soliditatea sa. Prin urmare, sunt absolut convins că colegii mei vor finaliza nego- negocierile de la bază, vor uh, obține, vor reporta un succes și așteptăm propunerea din ianuarie. După aceea, în ceea ce privește Italia, sigur nu vă va surprinde cele pe care le voi spune. Și anume, întotdeauna mi-am dorit ca băncile să găsească mai degrabă soluții private. Aceste uh, soluții sunt uh, de preferat în comparație cu celelalte soluții. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Gigold. Bună seara, doamnă König. Voi continua și eu în engleză. De ce? Pentru că asta este, <laughs> în primul și în primul rând, întrebarea pe care vă tot pun. Cu ceva timp în urmă mi-ați promis o listă de obstacole din legislația europeană și cea națională cu privire la procesul de rezoluție. Ei, N-am primit lista aceasta. Vă întreb acum când anume vom primi lista aceasta. Dacă îmi dați o dată precisă, v-aș fi foarte recunoscător. Nu, dacă v-aș da o dată exactă, aș comite până la urmă un suicid profesional. Trebuie să fiu uh, sinceră, lucrăm la această listă și ne-am dat seama că obstacolele, sau nu obstacole, sau domeniile pe care trebuie să le analizăm pentru a spori er, a, caracterul operațional al uh, proceselor de rezoluție sunt multiple. Prin urmare, nu vă pot oferi o listă acum. Sper că până în vara următoare voi veni cu lista, dar atât vă pot spune. V-aș putea transmite acum o listă lungă cu privire la subiectele pe care trebuie să le analizăm în 2017 și uh, după aceea pentru uh, obținerea caracterului operațional vă voi putea oferi detalii pe ani. Dar un argument simplist ar fi următor creditorul. Oriunde există o lege a insolvenței care vine cu obstacole sub, cu poveri suplimentare, apar probleme. Deci sper că măcar primele teme vi le voi putea transmite până în uh, primăvara următoare. Deci să înțeleg că voi primi un fel de antreu în primăvară și după aceea lista completă vara. Da, prima listă primăvara viitoare, o listă mai lungă în vara următoare. Sper că vom fi mai inteligenți ca urmare a exercițiului uh, nostru pe planurile de rezoluție și vom veni cu o, uh, o, o listă mai uh, succintă sau mai completă. Domnul Gigelt, dacă nu funcționează promisiunea dumneavoastră, atunci vom face un video cu declarația pe care ne-ați dat-o adineauri și vom uh, uh, obține puncte la PR. Bun, să trecem la subiect acum. Am câteva întrebări legate de propunerea comisiei. Mi se pare că propunerea aceasta vă taie din având. Și, sincer să fiu, nu suntem prea încântați de asta. Prin urmare, care este analiza noastră cu privire limitarea uh, posibilităților pentru instrumentele financiare din state terțe. După aceea, ce părere aveți despre finanțarea TELAC la 6,7%? 6,75%. Asta înseamnă că dacă o bancă are active de peste 18,5% din bilanț, asta ar însemna că se ajunge peste pragul de 8% MREL pe care l-ați anunțat. Prin urmare, care este analiza dumneavoastră și cum credeți că am putea face noi mai bine decât uh, Comisia pentru a vă putea ajuta pe dumneavoastră? Sven, ești foarte inteligent. Ai atras atenția asupra unui uh, subiect pe care am încercat eu să-l ating în prezentarea mea. Avem aici două subiecte, de fapt. În primul și în primul rând, Comisia a tradus până la urmă foaia de parcurs al lac, dar la nivel minim, în pilonul 1 și după aceea a venit și cu un pilon 2. Și cred că trebuie să fim foarte atenți aici. Bineînțeles, autoritățile discreționare trebuie să se justifice, dar consider că pragul nu trebuie să fie mai înalt decât cel stabilit astăzi în sistem, în mecanismul unic de supraveghere sau în uh, acel, acea directivă privind redresarea și rezoluția bancară. Deci, uh, iată, acel prag nu trebuie să fie depășit. După aceea, în al doilea rând, în momentul în care se face un pilon 1 pentru JSIPS și uh, suntem în, bel, în uh, pilonul 2 pentru toate celelalte bănci care nu sunt sistem, uh, importante din punct de vedere sistemic, trebuie să ne asigurăm că uh, Uh, MREL e valabil pentru absolut toată lumea, și pentru cele mari și, uh, și pentru băncile mici. Uh, bine, Comisia Europeană este de aceeași părere cu mine, dar cred că formularea trebuie să fie una mai corectă, să ne asigurăm că nivelul și cadrul MREL este același pentru toți. Iată, trebuie să fim foarte atenți la formulare. După aceea, subordonarea și din acest punct de vedere avem uh, subordonare pentru băncile importante din punct de vedere sistemic, dar și aici trebuie să analizăm situația individuală, dar asta nu înseamnă că nu există lipsă de subordonare pentru celelalte, cel puțin din punctul nostru de vedere. Uh, lucrurile valabile în trecut se aplică în continuare, dar bine, trebuie să fie justificate deciziile. Da, eu consider că nu trebuie să se stabilească un prag, un obstacol suplimentar uh, prin uh, deciziile noastre, pentru că altfel nu vom atinge la, nu vom atinge dezideratul nostru de soluționare a băncilor. Domnul Zani. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, uh, doamnă König Uh, i-ați uh, răspuns colegului de Masi că sperați că se va găsi o soluție privată. Asta e o speranță, dar speranța nu e valabilă ca și strategie. Și știm prea bine că soluțiile pe, de pe piață n-au fost suficiente pentru o serie de bănci. Spre exemplu, s-a anunțat că Montepaschi, banca Montepaschi își va crește capitalul. După aceea, Uh, s-a vorbit despre eliminarea unor credite non-performante ale băncii, etc., etc. Și acum vreau să vă întreb, dacă uh, guvernul uh, italian va da bani publici pentru salvarea unei bănci, ce se va întâmpla? Și vreau să vă întreb dacă Comitetul Unic de Rezoluție a analizat deja pro- pro- planul de, de uh, ajutorare a băncii. Uh, ce se va întâmpla dacă guvernul italian va folosi o entitate privată pentru a sări în ajutorul băncii? Uh, comitetul dumneavoastră se va ocupa de această soluție. După aceea, încă o întrebare, tot cu desorgintă italiană. Banca Centrală Europeană a spus din nou și din nou că multe bănci italiene ar trebui să renunțe la pachetele lor de credite neperformante, dar Uh, trebuie să ținem cont de cerere și ofertă, nu e așa? În cazul uh, uh, Montepaschi, aceste credite neperformante reprezintă 37% din uh, portofoliul băncii. Uh, au uh, existat uh, cazuri în trecut uh, în care alte bănci au renunțat la pachetele lor de credite neperformante, dar la niște cote foarte, foarte scăzute. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu lucrurile acestea. Dați-mi voie să vă spun care ar putea fi prețul mediu de eliminare sau de renunțare la aceste credite, de ne, credite neperformante. Avem nevoie de mult, multă rațiune în, din acțiunile demarate la nivel al de Italia. Foarte pe scurt voi încerca să răspund la dumneavoastră, la întrebarea dumneavoastră. Bineînțeles, nu voi comenta situația unei bănci anume, Dar, uh, uitându-mă la situația bancară în generală, dați-mi voie să vă spun că regulile trebuie să fie respectate întotdeauna și de toată lumea. Dacă nu se găsește o soluție privată pentru uh, problemele unei entități bancare, atunci directiva privind uh, redresarea și soluția, rezoluția bancară vine cu uh, propuneri cât se poate de solide. În unele cazuri se propune recapitalizarea, în alte cazuri, dacă se folosesc bani publici, uh, atunci să ajunge uh, în uh, etapa, da, sau să se intră într-un uh, proces de rezoluție. Deci, în orice caz, diferitele soluții sunt reglementate în directiva privind redresarea și rezoluția bancară. După aceea, tot pe tema aceasta, bineînțeles, analizăm cu mare atenție activitatea BCE și anunțurile făcute de BCE, conform cărora Uh, în Italia și nu doar băncile care dețin pachete importante de credite neperformante ar trebui să lupte pentru reducerea lor. Bineînțeles, reducerea pachetelor neperformante nu va fi gratuită, dar există mai multe soluții și pentru această pro, uh, propunere, uh, problemă în uh, planurile noastre de rezoluție întotdeauna ținem cont de acest subiect. Încercăm să ajustăm planul în funcție de nevoi și suntem uh, convinși că nu există un, pra, un preț anume pentru toate creditele neperformante. În plus, mai există și uh, idei diferite cu privire la respect, sau rezoluția sau proble- rezolvarea problemei. Deci nu vă pot oferi o soluție pentru toată lumea, dar uh, eu îmi doresc întotdeauna ca rezoluțiile să fie rezoluții și deci soluții și să nu fie cine știe ce pro- procese uh, care să necesite repetarea uh, activităților și proceselor de rezoluție uh, cândva ulterior. Deci e important ca rezoluțiile să fie făcute bine de la bun început. Dar, într-adevăr, soluțiile private sunt de cele mai multe ori soluția cea mai bună. Bernard Monod. Doamnă președinte, în primul și în primul rând, uh, uh, misiunea dumneavoastră nu este simplă. Aveți doar câțiva funcționari care se ocupă de armonizarea sistemelor de rezoluție bancară pentru 127 de entități bancare europene. Cum anume credeți că ați putea fi uh, eficienți uh, în misiunea dumneavoastră, în executarea misiunii dumneavoastră, acesta fiind, uh, aceasta fiind uh, situația cu care vă confruntați. Cum credeți că ați fi credibil în cazul unei crize bancare? După aceea, a doua întrebări. Întrebare. În ceea ce privește Italia, rezultatul referendumului ar periclita găsirea unei soluții pentru Banca Monte Baschi, Baschi soluție care trebuie să fie găsită săptămâna aceasta. În cazul în care uh, uh, Banca Banca Montepaschi nu va putea fi uh, salvată într-o manieră solidă, se prea poate ca lucrul acesta să ducă la o contagiune a altor bănci și la afectarea până la urmă de, a depozitărilor, depozitarilor italiani, italieni. Cum credeți că ați putea soluționa această situație? Vă mulțumesc! Am senzația că vreți să mă atrageți într-o discuție cu privire la soluțiile pentru Italia. Dați-mi voie să vă spun de la bun început că mecanismul de rezoluție unic are sau ne impune niște, niște responsabilități enorme când vine vorba despre rezoluțiile ă, transfrontaliere în interiorul, dar și în exteriorul Uniunii Europene și zonei euro. Colaborăm strâns cu colegii pentru a ne asigura că rezoluția este considerată a fi o soluție. Iată motivul pentru care uh, colaborăm. Într-adevăr, lucrul acesta s-a recunoscut. Colaborarea este esențială. După aceea, în ceea ce privește situația băncilor italiene, dați-mi voie să vă spun că între săptămâna trecută și săptămâna aceasta, situația financiară a băncilor respective nu s-a schimbat. Bine, votul politic a schimbat oarecum situația, dar, bineînțeles, sperăm să se găsească soluții pentru diferitele situații care survin pe piața italiană. Dar s-ar putea să fie nevoie de timp pentru găsirea acestor soluții. V-am spus uh, însă deja că regulile pentru soluții sunt incluse în directiva BRRD, cea privind redresarea și rezoluția bancară, uh, sau pot fi găsite în comunicarea pe probleme bancare a DGCOM. Nu mai am nimic de adăugat pe tema aceasta. După aceea, uh, recapitalizarea pre cauționară n-are nimic de a face cu mecanismul unic de rezoluție. Mulțumesc, doamna Hayes. Thank you, President, and I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Coni pentru prezentarea sa în această dupămasă ca membru din Irlanda și am văzut acest bailout al băncilor irlandeze, m-am bucurat când a răspuns în răspuns la altă întrebare că regulile trebuie respectate, că avem un că am trecut de la un sistem de bailout la un sistem de bail-in care se aplică tuturor băncilor din sistemul operațional. Mă bucur foarte mult că, că s-a spus acest lucru foarte clar pentru toată lumea. În ceea ce privește fondul de rezoluție, s-a spus că 10 miliarde deja sunt prezent, obiectivul este de 55 de miliarde, a rămas acest obiectiv? Aceasta este prima întrebare și la întreb, la, ca răspuns la întrebarea domnului, domnului Demasi, uh, raportarea pe țară, pentru că nu se poate face raportare pe bancă, contribuția Irlandei era de 1,8 miliarde Eh, și sper că vom reuși să aducem această contribuție. Mai rămân două probleme. Una legată de cooperarea eh, pe care o, de care se bucură acest eh, Consiliul de Supraveghere, dacă puteți să ne comentați în acest sens, este susținut în mod coerent, se pot face lucrurile mai bine și uh, care ar fi domeniile de uh, îmbunătățire în relațiile cu autoritățile de supraveghere naționale. Și uh, ultima întrebare, avem probe în comisia noastră că există state membre care au MPL-uri de peste 5%. Trebuie să... Acest lucru ne îngrijorează. Credite neperformante de mai mult de 5%, NPL-uri. Uh, ce credeți că trebuie să fie făcut pentru a rezolva această situație? Mulțumesc. Încep cu întrebarea dumneavoastră legată de fond. Cele 55 de miliarde au fost calculate de la început ca o comisie, ca presupunere de uh, 1% de acoperirea depunerilor până la sfârșitul acestei perioade. Presupun, date, dat fiind cifrele actuale, că vom ajunge la o cifră care va depăși 55 de miliarde. Provocarea pentru acum, pentru cei cărora le place matematica, este să avem un asemenea fond în pași timp de 8 ani pentru a se ajunge la 1% la sfârșitul perioadei, însă nu cunoaștem această cifră. De aceea, săptămâna trecută am decis, anul trecut am decis să creștem contribuția națională 1,05 de la 1,05% din depunerile din anul precedent, presupunând că va exista o cror creștere care să ne aducă la 65 de miliarde în orice caz, ajustăm această uh, cifră uh, anual. Nu am uh, cifrele la îndemână, însă contribuția Irlandei se va schimba substanțial. Și în ceea ce privește Irlanda, vedeam foarte clar că deplasarea băncilor înăuntru și în afara statului ar putea să schimbe această bază, lucru care ar putea să schimbe contribuția anuală, însă tratăm pe toată lumea în mod egal aici. Trecând la întrebarea a doua, cooperarea cu uh, mecanismul unic de supraveghere care pentru noi este supraveghetorul principal cu care uh, colaborăm. Este un domeniu pe care îl menționez tot timpul și este poate o modalitate mai logică Uh, cea mai ușoară pierdere este prima. Trebuie să ne asigurăm în viitor, însă cred că suntem cu toții conștienți, că măsuri de intervenție mm, trebuie să fie adoptate mm, timpuriu și nu cu 5 minute înainte de criză. Însă aici există un dezacord în legătură cu BCE și un acord și o cooperare în ceea ce privește creditele neperformante. Bineînțeles că le examinăm acum nici măcar în interiorul unui stat membru. Dacă ne uităm la situ- diversele situații, există și există un, uh, o categorie izolată de credite neperformante, uh, acolo ne dăm seama că dacă este vorba de un caz izolat, uh, ne întâlnim cu asemenea cazuri în munca noastră, însă întrebarea este ce facem cu această situație dacă există în cadrul unei singure bănci, însă suntem de acord cu BCE că trebuie să se treacă la eliminarea acestor credite neperformante. Domnul Simon, mulțumim, uh, doamnă König, pentru explicațiile dumneavoastră. Iată, colegii își pun, uh, își pun căștile. Vă mulțumim pentru cele spuse cu privire la garantarea depozitelor. Două lucruri interesante ați spus astăzi. Altfel decât uh, e în propunerea comisiei, dumneavoastră spuneați că trebuie să ne asigurăm că un uh, sistem de garantare a depozitelor europene ar trebui să fie altceva decât un pay, pay box. Iată, nu mergeți mână în mână cu comisia. După aceea spuneați că trebuie să fie posibile măsurile alternative. Și mai spuneați ceva interesant, spuneați că prin măsuri alternative, alternative înțelegeți nu doar măsurile din Germania, cele care securizează entitățile, ci înțelegeți mai mult. La fel ca și noi, de altfel, în momentul în care am venit cu propunerea legată de, schemul de schema de, depozite, de garantare a depozitelor. Comisia Europeană a dat peste cap propunerea noastră in, inițială. Uh, Uh, comisia sau propunerea comisiei le permite uh, nu le permite uh, depozitarilor, deponenților sau băncilor care se află în, uh, în pericol să transfere toate creditele pe care le dețin unei alte instanțe în cazul în care acest transfer este mai ieftin decât uh, o procedură de insolvență. Comisia spune că lucrul acesta nu este posibil și uh, el până la urmă ar fi fost în ajutorul deponenților. Și după aceea mai am o întrebare legată de backstop. Dacă tezaurele tuturor uh, se golesc la nivel european, bineînțeles ne confruntăm cu o problemă uh, dacă mai apare o criză, se prea poate ca toată lumea să-și piardă încrederea în uh, sistemele de garantare. Oare pe lângă aceste tezaure sau pe lângă aceste instrumente financiare la nivel european, nu ar fi bine să existe și un backstop care să garanteze încrederea până la urmă a participanților? Ne-am putea gândi la includerea acestui uh, um, instrument de backstop undeva într-o entitate europeană. Voi încerca să răspund la prima întrebare atunci când am menționat DGS și măsurile alternative, făceam referire la FDIC, care în, ultime, în ultimul deceniu a folosit măsuri alternative și anume achiziții, care înseamnă transferul clienților către alte instituții și după aceea uh, instituția uh, falimentară să intre în insolvență. Acest lucru este fezabil cu directiva DCS nu este trans, care nu este însă transpusă în toate statele membre și aveți dreptate, nu face parte din comisia, din propunerea EDIS a comisiei. De la început am spus că această abordare trebuie să fie revizuită, nu ca un cont deschis, cum ați spus, însă ținând cont și de măsurile alternative care trebuie să Uh, nu fie mai scurt, scurt costisitoare decât uh, procedura Paybox. Și am spus întotdeauna că acesta ar putea să fie o soluție mai operațională. Acesta a fost declarația noastră de la bun început. În ceea ce privește măsoarea de protecție, backstop, în primul rând ne bucurăm că am uh, aproape că am finalizat capacitatea de facilitare a creditelor Într-un caz mai sunt câteva formalități, în celălalt caz țara respectivă tocmai are un nou guvern, deci poate să accelereze procesul. Atunci când vorbim despre măsura de protecție, spunem foarte clar că nu este o măsură deschisă, trebuie să fie mm, o măsură neutră din punct fiscal deci trebuie să fie plătită din taxele instituțiilor. Deci trebuie să fim pregătiți dacă un stat membru vrea să ia măsuri suplimentare, nu îi vom opri, însă noi uh, punem accentul pe uh, aceste măsuri și odată ce statele membre încep discuțiile, le rugăm să acționeze rapid. Vă mulțumesc, domnule Mato. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Comi. Doar o întrebare. Mm, care este părerea dumneavoastră în legătură cu reuniunile pentru a finaliza cer de 3? Pentru că băncile europene sunt penalizate comparativ cu băncile uh, americane, în special în ceea ce privește Basel 3, care în Europa se aplică tuturor băncilor, dar în Statele Unite doar celor băncilor celor mai mari. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Nu sunt sigur dacă aș uh, susține că băncile europene sunt penalizate, însă aveți dreptate. Statele Unite tratează în mod diferit băncile mici de economii și de credite. Au un cadru juridic național în acest sens. Există regulile pe care le, regulile Comitetului de la Basel se aplică doar uh, băncilor majore multistatale și nu știu dacă limitele sunt definite foarte clar, însă dacă asta duce la o diferențiere foarte mare, poate la nivelul de detalii pe care trebuie să le respecte, trebuie să le respecte băncile, însă nu știu dacă este vorba chiar de o penalizare, cred că situația trebuie examinată de la caz la caz Trebuie să ținem cont și de proporționalitate și cred că este un proiect pe termen lung. Vă mulțumesc. Fără întrebări suplimentare, Alfred Sand. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Căni. În planurile dumneavoastră pentru 2017 prioritizați exercițiul de uh, evaluare și uh, puneți accentul și pe armonizarea legislației naționale. Spuneți că există uh, o perspectivă majoră pentru armonizare. Sunteți de acord că atunci când avem o asemenea abordare, este, există pericolul că uh, nu se face suficient. Ce se face pentru a se face față se face față acestui risc? Nu cumva există caracteristici de natură structurală care trebuie să vizeze micile bănci și instituții de credit eh, în mod diferit față de marile instituții financiare. Și nu credeți că asemenea reguli ar putea să uh, reducă uh, competitivitatea micilor instituții? Nu cumva există posibilitatea generală ca proceduri armonizate de rezoluție ar uh, susține mm, în definitiv un oligopol în sistemul bancar. Asta vă doriți? Noi vorbim despre repere și Vă dau un exemplu. Avem anumite bănci unde echipele formate din personalul nostru și al autorităților naționale, unde acestea au identificat peste 20 de funcții critice și există bănci care sunt mult mai mari unde sunt identificate trei sau patru funcții critice. Atunci când folosim repere, trebuie să ne asigurăm că folosim aceleași măsuri atunci când definim ceea ce este critic în fiecare echipă. Atunci când definim cât de în profunzime vrem să evaluăm lucrurile. Suntem perfect conștienți și nu aș fi de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește diferența dintre nord și sud, însă există monede diferite de afaceri. Există unele care sunt uh, modelate pe uh, afaceri cu amănuntul, care există și în nord și în sud și sunt diferite într-adevăr de băncile de investiții și instituțiile de acest gen. Trebuie să le privim uh, diferit și uh, să avem anumite soluții de rezoluție. Însă aceste repere sunt necesare pentru că mergem în uh, ideea de clustere de bănci în fiecare stat pentru a ne asigura că nu tratăm niciun stat în mod diferit față de altul. Și dacă discutăm despre aspectele naționale, pot să discut un aspect uh, pe care l-am găsit într-un caz, unde datorită uh, legislației naționale detaliate în domeniul insolvenței, avea, era logic să se solicite, să se formeze un holding în țara respectivă, care, care ca s-ar putea să nu se aplice în alt stat. Deci noi începem cu un plan de rezoluție, însă acesta trebuie să fie aplicat conform legislației naționale. Deci trebuie să înțelegem foarte clar legislația națională. Uh, avem în vedere faptul că trebuie să tratăm toate băncile nu doar la fel, dar să fim coerenți în interiorul Uniunii Bancare. Vă mulțumesc. Nu o văd pe doamna Hübner, doamna Gil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, doamna König. Una din, unul dintre obiectivele cheie ale acestui pachet este să treacă povara mm, salvării băncilor de la contribuabili către investitori. Și susțin acest lucru, însă nu sunt clare anumite aspecte ale propunerii comisiei. Una uh, uh, cere băncilor sau autorităților de rezoluție să evalueze dacă au 3,5 sau mai mult din datorie nesubordonată. Dacă nu, atunci uh, s-ar încălca principiul NCWO. Mă preocupă faptul că autoritatea de rezoluție nu decide și până la urmă există posibilitatea ca banca să o facă. Nu cumva acest lucru ar putea să submineze obiectivul general al propunerii. În al doilea rând, băncile europene vor trebui să se conformeze cu cerințele TELAC. Însă, acest lucru s-ar aplica și băncilor care au active totale de peste 30 de milioane. Nu cumva credeți că acest lucru ar contraveni legislației americane în ceea ce privește legile bancare? Vă răspund la prima întrebare. Dacă opțiunea dumneavoastră este, dacă înțelegerea dumneavoastră este corectă, într-adevăr ar fi îngrijorător, însă în mod foarte clar nu banca decide dacă deține 3,5% datorii subordonate. Acesta este primul pas luat de către comisie. Aveți dreptate că această cifră trebuie să fie măsurată și autoritatea de rezoluție trebuie să intervină. Și acest lucru este adevărat doar dacă banca e solvabilă și într-o situație în care poate să fie salvată. Deci, eu înțeleg de aici că autoritatea de rezoluție trebuie să decide acest lucru și nu banca, însă voi reciti acest text. A doua întrebare, dacă cerința ca băncile non-europene uh, trebuie să aibă o uh, Uh, un, un holding. Nu aș spune că mergem împotriva Statelor Unite. În momentul de față, mi se pare un concept care ar putea și trebuie să contribuie la um, rezoluția acestor bănci. Nu ar crește compartimentalizarea? am spus întotdeauna, am fost împotriva propunerii Statelor Unite de a crea companii intermediare și de a crea un TILAC uh, pe puncte în Statele Unite, care este un fel de garantare, însă, la fel, într-un grup trebuie să ne asigurăm că, fie dacă este MREL sau TILAC, uh, alocările sunt uh, făcute corespunzător în unități de alocare. Lucrurile devin foarte tehnice și trebuie să vedem dacă există consecințe uh, ne neavute în vedere, însă pentru mine este un pas foarte logic. Uh. Mulțumesc. Danuta, ești gata cu întrebările? Am fost la cealaltă comisie la care sunt președinte. Uh, Domnule Koenig, sper că nu v-a întrebat nimeni despre CCP. Contrapartida centrală. Vreau să vă întreb dacă această propunere nouă de la comisie are în vedere și o situație Uh, de clearing pentru o bancă mare. Dacă ar putea exista o situație în care eșuează banca, de faliment banca, aceasta ar avea efect de domino și asupra contrapartidei centrale din care face parte. Întrebarea mea este următoarea. În uh, la BERD există unele prevederi de protecție. Dar dumneavoastră ca Consiliu de Administrație, cum țineți cont de aceste interacțiuni și practici în planificarea rezoluției și apoi în procesul de rezoluție pentru a se asigura că contrapartida centrală afectată nu va plăti prea mult pentru greșelile făcute de bănci. Ați putea deci să ne vorbiți despre, despre relația între răspunderea dumneavoastră, funcția dumneavoastră și Uh, aceste contrapartide centrale, CPC-uri. Noi, deocamdată, nu avem niciun fel de răspundere și responsabilități în ceea ce privește CPC-urile, cu o excepție. Unele CPC-uri sunt au licență bancară. Deci ar putea ca automat să fim autoritatea de rezoluție pentru acestea. Dar de fapt, rezoluția CPC-urilor este un teren necunoscut, nu doar în Europa, ci și în lumea întreagă. De asta mă ocup eu uh, seara târziu uh, la reuniunile Consiliului Director al FSP. Am uh, cerut răspicat la nivel internațional ca reglementatori, autoritățile reglementare și legiuitorii uh, am spus că aceștia au făcut CPC-urile importante sistemic, fiindcă, fiindcă până acum clearing-ul a fost uh, robust în situația de criză, dar ar trebui să știm cu toții ce se întâmplă dacă. Și acest ce se întâmplă dacă este scenariul, în acest caz, în care, deci scenariul de bază, zicem, în care un, uh, sau un membru sau doi ai celor mai, celor mai mari CPC-uri uh, dă faliment și poziția apoi nu poate fi închisă, așa cum se așteaptă și cei mai mari uh, membrii de clearing sunt uh, gesiri și nu fac parte numai dintr-un CPC, ci din mai multe. E vorba, de fapt, despre un, uh, un eveniment, o declanșare a unui eveniment în land, la care nu sperăm să spunem că nu vom asista. Dar, bineînțeles, trebuie să definim care este momentul de intervenție uh, și intrăm noi în joc acum, fiindcă uh, gesipurile care sunt uh, care țin de noi vor fi cele care au uh, pierderi sau sunt acumulate pierderile după alimentarea unui CPC. Și pentru a discuta, e important să discutăm toate aceste variante și să vedem unde se pune capăt acestor pierderi într-o, într-o soluție bine pusă la punct. Și asta dorește și Comisia și asta se discută în paralel și la nivel internațional și dacă suntem inteligenți, dacă suntem deștepți, ar trebui să facem și noi lucrurile în paralel ca să nu alergăm apoi după Pluton. Se vorbește foarte mult despre flexibilitate, eh, contrafacțiuni și mai departe, dar aceasta este dezbaterea și Comisia a rămas, a lăsat, pardon, unele domenii încă deschise. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Sven, văd că ai o întrebare. Te rog. Vreau să revin la ce am întrebat mai devreme. N-ați avut probabil timp suficient să răspundeți la dimensiunea privind țara terță a propunerii comisiei m-a surprins, poate am pierdut eu răspunsul. Înțeleg că propunerea comisiei deschide ușa către lipsa sau desfințarea clauzelor uh, de salvgardare pentru um, contractele cu țărtețe. Asta nu este oare o invitație de a da, sentite, de a da centrelor din afara Uniunii Europene un avantaj competitiv și dar, sunt chipul, chipul dumneavoastră citesc surpriză sau confuzie. Asta este o schimbare pe, față de propunerea Bert și ne interesează ce părere aveți dumneavoastră. Da, sunt... E oarecare confuzie. Vă referiți la articolul 55, nu-i așa? Iar acolo și cred că am, am răspuns aceste întrebări. Să spun cum înțeleg eu lucrurile și în continuare îl puricăm acest text. Eu am înțeles că s-a discutat foarte mult imposibilitatea factuală sau lipsa nevoii de a reglementa fiecare contract neimportant dintr-o, mic dintr-o țară terță, în care regulamentul era incluzea, includea toate elementele și uh, voia să ofere o excepție de minimis atât. Dacă așa sunt formulate lucrurile și trebuie să rog echipa să vadă dacă așa stau lucrurile, atunci noi suntem pentru o excepție de minimis, altfel ar trebui să avem Asta a însemnat că avem un nou obstacol în, caz, în calea rezoluției și e vorba de un lucru care nu are o legătură neapărat cu procesul, dar dacă lucrurile, dacă e vorba de mai mult, nu, nu a fost intenția inițială. Sper că v-am răspuns, dar trebuie să ne mai aplecăm asupra acestei chestiuni. Da, s-au ridicat unele îngrijorări, iată de ce am cerut să ne mai aplecăm din nou asupra ei. Eu cred că o regulă de minimis ar trebui să aibă și o limită de dimensiune. Aici nu există limită de dimensiune. Se spune pur și simplu că uh, dacă nu este practic din punct de vedere legal, economic sau contractual. Înțeleg o limită de dimensiune, dar asta e poate o chestiune de ordin practic. Și am crezut că răspunderea este un principiu care nu ar trebui să fie compromis de elementul practic. De minimis are sens, dar formulatul este mai bun acum nu vreau să, să vorbesc despre ce vrea Comisia, dar cred că intenția era să existe un, ele, un nivel decent de minimizare. Mai bine să adresați întreba, întrebarea Comisiei, fiindcă ei au redactat textul, eu doar îl interpretez. Dar o să mă aplec asupra acestei chestiuni. Înainte de asta trebuie să, să, să legiferăm noi, așa? Deci mai avem ceva de făcut. Uh, avem calea lungă de bătut. Uh, vreau să pun și o întrebare acum Ați vorbit despre provocările atingerilor obiectivelor pe unele noi domenii. Vorbiți despre oarecare flexibilitate în ceea ce privește nivelul de subordonare, în ceea ce privește orientarea sau în ceea ce privește cerințele pentru băncile mai mici? Care este părerea dumneavoastră? Ne puteți spune mai multe? Da, va exista oarecare, nu avea flexibilitate, ci o perioadă de perioadă de reflexie înainte de impunerea strategiei. Mai mult uh, este vorba aici despre timp. Nu am oferit uh, un termen clar, dar pentru probleme mai mari, bineînțeles, e nevoie de mai mult timp la dispoziție pentru a se găsi o soluție. O mare parte a elementelor identificate ca, ca lacună de finanțare, la prima, la abordarea numărul 1, care nu vreau să vă dau cifre acum, fiindcă din 70 de bănci, pentru noi, să zicem, avem 120 de miliarde, deci o cifră destul de mare, dar nu nu 506 de miliarde pe care s-a, cifra care s-a vehiculat. Din acest eșantion, o oarecare, o sumă destul de mare se referă și la eligibilitatea notelor structurale sau întrebarea este dacă, lu- dacă luăm abordarea uh, Uh, pe care aveau acum de a elimina notele structurale. Cu, a, cu acestea, ca și cu securitizarea, există o diferență uh, între um, între situația din SUA, să zicem, privind uh, um, valorile mobiliare um, protejate de ipotecă în SUA și un uh, instrument omolog în uh, Germania, de pildă. Vreau să vă spun că noi vom rezolva astfel de probleme cu flexibilitate pe cât putem uh, în termenul uh, indicat. Și cu, cu flexibilitate în ceea ce privește termenele, mă scuzați. Mulțumesc. Am avut un simt de părere extrem de rodnic. S-au adresat întrebări grele. și s a dat uh, răspunsuri pe măsură. Următoarea noastră reuniune va avea loc joi la ora 9. Avem voturi importante, inclusiv securitizarea și la 8 jumate, cum am spus, avem o reuniune comună cu LIBE, privind actele delegate privire la spălarea de bani și obiecția aferentă. Mulțumesc foarte mult invitatei noastre, doamna Cărnic, și așteptăm da cu nerăbdare următoarea noastră audiere.